Uh, good afternoon. Um, so I welcome members of the committee and your... Bună ziua tuturor! Aș dori să începem această reuniune. Scopul ședinței noastre de astăzi e să prezentăm rapoartele, o parte dintre rapoartele comandate de către comisia noastră. Este ultima reuniune de acest tip de prezentare a studiilor în 27 aprilie am mai avut o astfel de reuniune și uh, alte rapoarte au fost prezentate cu alte ocazii. Toate rapoartele sunt disponibile pe pagina internet al comisiei noastre. Sigur că e de la sine înțeles că aceste studii reprezintă o parte foarte importantă uh, a datelor pe care se bazează comisia noastră de anchetă. Astăzi vor fi prezentate uh, trei studii în două grupuri. Primul vizează rolul intermediarilor, precum uh, avocații, consilieri, auditorii și bancherii și regulile care li se aplică. Al doilea grup de discuții vizează practicile offshore în țările și teritoriile de peste mări, TTPM, mai ales în Franța, țările de jos și Regatul Unit. Din păcate, datorită unui uh, schimb de ultim moment. Ministrul de externe al Ecuadorului, domnul Guillaume Long, nu ne poate onora cu prezența și deci avem mai mult timp la dispoziție pentru a discuta studiile. Vom începe cu prezentarea lor. Aș dori să vă spun că prezentarea studiilor din primul grup de discuții se va face în 20 de minute maximum pentru fiecare vorbitor în al doilea grup vom avea trei vorbitori cu maximum de 15 minute. După fiecare grup vom avea un schimb de vederi cu colegii de la comisia noastră. Se vor pune întrebări, uh, uh, un minut pentru fiecare uh, întrebare, cu timpul restant uh, din cele 5 minute până pentru răspunsuri. Uh, membrii au și posibilitatea să pună o întrebare uh, suplimentară, fără totuși a depăși cele 5 minute alocate. având în vedere faptul că nu avem uh, uh, documente imprimate în sala de reuniune, pentru că avem acest proiect uh, derulat de Parlamentul European paperless, deci uh, fără hârtie, documentele de la această reuniune uh, figurează pe site-ul internet al subcomisiei noastre. Bineînțeles că reuniunea este transmisă pe uh, site-ul internet al Parlamentului Europarl. Aș dori să vă spun că de fiecare dată când cineva dorește să ia cuvântul și pornește microfonul, camera de luat vederi se va îndrepta asupra acestei uh, persoane. Acum cred că putem trece cu, la primul grup, rolul intermediarilor și uh, regulile care se aplică acestora. Aș dori să îl rog pe domnul Willem Peter de Cron un coleg cercetător uh, de la Centrul pentru Studiile Europene, CEPS, să prezinte studiul pe care acest institut l-a pregătit. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de a începe prezentarea, aș dori să mulțumesc uh, subcomisiei PANA și secretariatului pentru faptul că ne-a cerut nouă centrului nostru să pregătim acest studiu privind rolul intermediarilor și regulile uh, aplicabile acestora în cadrul uh, uh, Panama Papers. În timpul prezentării mele o să vă prezint concluziile studiului nostru. O să încep cu părțile din Panama Papers care sunt relevante pentru dezbaterea de astăzi, rolul intermediarilor și regulile aplicabile acestor. Apoi o să trec prin ciclul de luare a deciziilor în care intervin diversi uh, actori și după aceea o să intru în detalii în legătură cu uh, prezentarea actorilor uh, individual și statutul acestora. Apoi o să prezint câteva concluzii, câteva recomandări al căror scop este să îi încurajeze pe intermediari să pună la uh, dispoziție mai multe uh, informații pentru a combate eludarea fiscală, evaziunea fiscală și spălarea banilor. Acum, pentru a trece la Panama Papers și pentru a prezenta uh, o serie de informații pe care poate că le-ați văzut deja, dar care fac parte din concluziile studiului nostru, în Panama Papers au existat informații în legătură cu mai bine de 2800 uh, de entități. Dacă vă uitați la cele active la sfârșitul anului 2015, uh, când uh, documentele au fost uh, trimise consorțiului ISIG, cam 55 până la 56.000 dintre ele încă au fost active. numărul entităților active a crescut în ultimii ani de la do, deci din 2008 încoace, deci a crescut, a scăzut și după aceea în 2013 am constatat că numărul entităților a scăzut. Deci în ultimii ani am constatat că cel puțin numărul entităților active a scăzut, ceea ce nu înseamnă că activitatea lor a diminuat. Cred că Uh, s-au mai făcut și alte estimări la nivel academic și se pare că uh, activitatea a crescut totuși. Deci se pare că există mai puține entități care derulează mai multe activități. Acum, să vedem unde sunt localizate aceste uh, entități. Mossack Fonseca era prezentă în trei jurisdicții. Uh, Insulele Virgina, uh, Virgine Britanice, Seychelles și Panama reprezentau cam 90% dintre toate entitățile care uh, au fost uh, înființate. Apoi, un alt element important, cu Panama Papers nu am primit o vedere de ansamblu a întregii structuri. Deci, studiul nostru a analizat doar Panama Papers deci 5 până la 10% din uh, totalul global uh, al activităților uh, offshore la nivel mondial. Acum, în ceea ce privește rolul consilierilor și al intermediarilor, constatăm că există trei grupuri totale de actori care sunt implicați. În primul rând, bineînțeles, cei care uh, fac această muncă de consiliere pentru a-i sfătui pe cei care doresc să înființeze aceste entități. Pot fi uh, beneficiari finali, persoane foarte bogate. În cazul uh, Panama Papers uh, e vorba de persoane cu avere bogată. Mm, o să prezint mai târziu structura acestor entități. Uh, însă, având în vedere că astăzi ne ocupăm de consilieri și uh, intermediari, constatați că nu lucrează pe cont uh, propriu, ci cooperează în diverse structuri. Deci, pe acest grafic am încercat să simplificăm structurile care sunt foarte complicate și să identificăm principalii actori pe care i-am identificat. Al treilea grup de intermediari sau actori implicați îl reprezintă autoritățile publice, care au roluri diferite, bineînțeles, uh, există cadrul de reglementare de care se ocupă și pot fi implicate ca autorități fiscale, nu neapărat întotdeauna, dar adoptă măsuri, dar și autorități de supraveghere. Pot uh, supraveghea uh, diversi intermediari și consilieri. Și uh, bineînțeles că sunt, aceste autorități publice sunt responsabile și de punere în aplicare a legislației pe care care a fost uh, adoptată. O să mă refer acum uh, pe scurt la rolul uh, fiecărei părți și o să încerc să răspund astfel la patru întrebări. Cine, ce face, unde? Pentru că vedeți că nu e important să înțelegem doar ceea ce fac aceste entități, ci și cine face, că e vorba de consilier sau de intermediar, ce tip de intermediar și unde se desfășoară activitatea, pentru că constatăm că majoritatea activităților au loc în afara Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că va fi destul de greu pentru Parlament să legifereze în ce le privește. Deci, s-ar putea să fie nevoie de alte, alt tip de soluții. Și apoi mai constatăm că există și uh, consilieri și intermediari care sunt implicați în diversele etape ale creării și a menținerii structurilor respective și deci încercăm să înțelegem cât de importante sunt aceste verigi în uh, structura respectivă. E un aspect de asemenea foarte important, mai ales atunci când ajungem la uh, faza finală a prezentării la recomandări. Acum, în ce privește beneficiarii finali, deci proprietarii de tip uh, beneficiar final, UBOS. Avem uh, aceste date, 2400. Spuneam că cam 56.000 uh, de mii uh, sunt structurile pe care noi le-am studiat. Am încercat să identificăm cine este în spatele lor. Am încercat să vedem care este proporția acționarilor în Panama Papers, de exemplu. Și am ajuns la concluzia că pentru multe dintre entitățile respective, chiar dacă avem documentele uh, care au fost uh, revelate, nu putem identifica persoanele private care se află în spatele lor. Cam pentru un sfert dintre entitățile respective, care încă sunt active, ori sunt uh, deținute de către fundații, ori sunt uh, deținute cu acțiuni la purtător sau uh, prin directori sau acționari nominali, deci nu știm cine este beneficiarul final în spatele acestor entități. Deci, în activitatea noastră am încercat să vedem cine se ascunde în spatele lor, am încercat să identificăm persoanele private, deci când am considerat că este vorba de uh, o persoană privată, uh, Uh, s-ar putea ca ea să fie beneficiarul final, dar sigur că ea poate numi pe altcineva uh, să dea puternicire pentru administrarea structurii respective, deci uh, cred că <laughs> vă pot spune că deocamdată este rezultatul cel mai bun pe care l-am putut noi obține și care se poate obține. Acum, să vedem de unde provin aceste persoane private. Cam jumătate dintre ele se află în Asia de Est și în zona Pacificului și 8% în Uniunea Europeană doar. Bineînțeles că e o proporție relativ uh, restrânsă, dar totuși de patru ori mai mare decât uh, America de Nord, deci Canada și SUA. Acum, uh, în Uniunea Europeană, cam jumătate dintre beneficiari sau persoanele uh, private pe care le-am identificat au sediul în uh, Regatul Unit, în Cipru și în Franța. Dacă vă uitați la Regatul Unit și în Cipru, s-ar putea să fie o legătură cu acordurile de vize care permită uh, unor uh, persoane cu patrimoniu uh, bogat să uh, aibă reședința în aceste țări. Uh, nu ne bazăm pe date legate de pașapoarte, uh, s-ar putea să fie uh, un exercițiu ulterior. De ce acești uh, beneficiari uh, permit uh, um, intermediarilor să creeze aceste structuri offshore? Există aceste practici legate de evaziunea fiscală, eludarea fiscală și așa mai departe, practici discutate de către Comisia dumneavoastră, însă se pare că decizia se bazează și pe raportul Panama Papers, respectiv că aceste entități sunt uh, Uh, folosite pentru a pune deoparte bani uh, în situații precum uh, divorțuri, dar și pentru a finanța acțiuni teroriste. Deci nu putem vorbi doar despre ludare, evaziune fiscală și spălarea banilor. E concluzia cea mai importantă pe care cred că ar fi bine să o desprindeți în ce privește beneficiarii finali. Acum să ajungem la rolul consilierilor și intermediarilor. Există patru faze diferite aici pe care consilierii și intermediarii uh, le pot folosi, unde se pot implica. Uh, aceste etape uh, pot fi urmate și de beneficiarii finali sau pot fi urmărite de profesii sau de, de profesioniști care nu fac obiectul legiferării sau al reglementării. Și deci, pentru a înțelege clar Uh, rolul uh, asumat de intermediari e evidențiat uh, cu litere îngroșate, ca să înțelegeți mai bine care este partea cea mai importantă a acestei, acestor secvențe. Deci avem consiliere, creare, mentenanță și punere în aplicare. După cum spuneam, în faza de consiliere, bineînțeles că beneficiarul final este Uh, consiliat, este sfătuit pentru a vedea cum uh, poate să creeze entitatea respectivă și cum o poate lansa, dar mai există și alte tipuri de consiliere în investiții și așa mai departe. Prin uh, opinion letters, care pot să fie uh, scrise sau trimise de către juriști sau de către contabili uh, autorizați deci, uh, de această dată, numărul uh, intermediarilor este limitat, pentru că se limitează la profesiile reglementate. Deci, uh, consilierea se poate face la cererea beneficiarului final, dar se poate face și în mod proactiv de către intermediarul respectiv. Există situații, de exemplu, există bănci care au creat aceste uh, sisteme și pe care, care le-au vândut clienților le-au pus la dispoziția lor. Deci există un uh, pachet pe care banca ți-l uh, uh, vinde fără ca un beneficiar final să-l fi solicitat. Apoi ajungem în a doua fază, creația, care include înregistrarea, așa numita încorporare a entității respective, dar având în vedere că este vorba de activități offshore, Uh, se creează o cutie poșcală, poștală cu o adresă și mai există și alte servicii care nu vizează activitatea tuturor entități. Uh, de exemplu, se poate pune la dispoziție statutul, uh, apoi un acționar nominat sau un director numit. Practic, toate entitățile au nevoie de un cont bancar ca să existe. Sigur că o să tratăm acest subiect puțin mai târziu, dar în orice caz vă rog să țineți cont de acest aspect. Și după ce entitatea a fost creată, structura trebuie să fie menținută. Intermediarul poate să se ocupe de gestiunea companiei respective, dar uh, poate să delege această activitate și uh, unui director numit, de exemplu. Apoi, uh, Sigur că mai există și munca administrativă care se face tot de către intermediari uh, de uh, companii fiduciare de această dată. Apoi, uh, rapoartele fiscale și e un aspect foarte important pentru companiile offshore, pentru că ele nu trebuie să pună la dispoziție aceste rapoarte fiscale. Deci ele se fac, raportarea se face pe bază voluntară și deci uh, se poate evita. Și acum ajung la a patra fază, care și ea este opțională. În cazul în care există îndoieli uh, legate de jurisdicțiile onshore sau offshore în legătură cu structurile respective, s-ar putea ca autoritățile să atace structura respectivă și deci să se ajungă uh, la tribunal, în justiție și deci structura trebuie să fie reprezentată de cineva, de un consilier sau un intermediar. În general e vorba de avocați care prestează astfel de servicii. Să vedem care este experiența necesară pentru a crea aceste structuri și pentru a le menține. Deci e vorba de competențe juridice, uh, fiscale, de administrație și de finanțe Acum uh, ajungem la rolul uh, consilierilor și intermediarilor care au astfel de competențe. In... Am analizat principalii consilieri și intermediari și considerăm ca fiind consilieri diferitele profesii care au anumite competențe, care pot fi reglementate sau nu, în special în ceea ce privește profesiile juridice, dar și administrație. Există și experți care nu fac parte din asociații autoreglementative sau care nu sunt supuse regula, reglementării. Consilierii fiscali și consilierii financiari nu sunt neapărat reglementați și doar în câteva țări sunt, însă nu am să intru în foarte multe detalii aici, pentru că se va discuta mai uh, uh, târziu uh, rolul <clears throat> auditorilor și al contabililor și a juristicilor. <clears throat> Vedem așadar că consilierii și intermediarii lucrează împreună. Mulți intermediari oferă diferite competențe fiind în măsură să ofere consilierea necesară pentru constituirea structurilor offshore. Acum aș dori să trec la rolul consilierilor. beneficiarul final efectiv are nevoie de consiliere în ceea ce privește chestiunile juridice, fiscale, contabile și de investiții. Vedeți așadar că mulți dintre acești consilieri oferă consultanță pe multe aspecte. De asemenea, există și niște intermediari vag definiți, precum gestionari patrimoniali, pot fi experți care lucrează la bănci, dar pot fi și uh, manageri de active, dar în același timp și experți independenți care nu sunt supuși unui regim reglementativ și combină diferite tipuri de competență de la competențe juridice și contabile până la competențe financiare și fiscale. Este important de punctat acest lucru, faptul că diferiți experți nu sunt supuși reglementării pentru că um, sunt dificil de atins cu anumite măsuri le legislative. Cred că pe lângă diferitele profesii implicate, trebuie să analizăm și locația acestora, pentru că constatăm că mulți dintre intermediarii care consiliază cetățenii UE sunt în afara Uniunii Europene, ceea ce face reglementarea acestora foarte dificilă de către instituții europene. Trecând acum la intermediari, constatăm că consilierii în multe cazuri desfășoară și activități de intermediar, fiind vorba de uh, firme de avocatură, de contabilitate, companii fiduciare și bănci. Și a rezultat uh, și din dosarul Panama Papers acest lucru, pentru că s-a văzut acolo care este intermediarul care a făcut solicitarea de uh, constituire către um, Fonseca. Uitându-ne așadar uh, la locația acestui intermediar, constatăm că în marea lor majoritate sunt stabiliți fie în Europa din afara Uniunii Europene sau în uh, Europa Centrală sau Asia și în Pacific. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană, circa 30% dintre intermediari, conform estimărilor noastre, sunt stabiliți în Uniunea Europeană și majoritatea acestora în Regatul Unit, Luxemburg și Cipru. Și se pare că majoritatea beneficiarilor final efectivi sunt de asemenea localizați aici, dar în jurul acestora, evident, s-au creat și serviciile uh, de consiliere aferente. În primul rând este vorba de firme de avocatură și firme de contabilitate care facilitează intermedierea, însă dacă ne uităm la datele din Panama Papers, constatăm că e vorba și de alți actori, precum uh, fonduri fiduciare și instituții financiare dat fiind faptul că nu sunt uh, stabilite în Uniunea Europeană, e un aspect care vine în întreaga prezentare, este dificil de legiferat în privința lor. Acum, uitându-ne la acești uh, intermediari care își desfășoară activitatea în special pe partea de consiliere a procesului, constatăm că Monse Fonseca era responsabil pentru intermediarea a circa 10% dintre companiile constituite, fie companii gata făcute, care erau vândute ca atare, sau care erau reprezentate în diferite companii. De asemenea, companii fiduciare, unde nu există o legătură directă cu beneficiarii final efectiv și unde se Uh, creează structuri mai complicate care nu sunt uh, aferente unei anumite jurisdicții. Fonseca însă se pare că uh, este legat de în special trei jurisdicții. Apoi aceste trusturi se ocupă în special de gestiune, uh, dar uh, mai există circa 30% contabili, consilieri fiscali și avocați care oferă aceste servicii de uh, intermediare. Și apoi la servicii financiare, de asemenea, uh, vedem 9% și în procent de 17% nu am putut identifica tipul de companie. Constatăm că și dintre cele uh, mai mari patru companii de contabilitate um, există o implicare, dar oarecum limitată. Apar și în alte uh, dosare, numele acestora însă cu un rol marginal. Nu știm dacă acest lucru se datorează faptului că Um, au folosit alte companii fiduciare, dar din cercetările de până acum rezultă că rolul acestora este uh, limitat în ceea ce privește planificarea fiscală agresivă. Um, referindu-mă acum la bănci și fonduri fiduciare, constatăm că băncile și fondurile fiduciare au un aspect în comun și anume că sunt esențiale în întregul proces, pentru că fiecare intermediar are nevoie de un cont bancar. La fel uh, cum uh, fiecare entitate trebuie constituită. Deci sunt esențiale în proces și mai există și alt aspect, cum nu mai putem ajunge la ele, dat fiind faptul că nu sunt neapărat localizate în Uniunea Europeană. Și pentru bănci avem un element important pentru că există legislația cu privire la combaterea spălării banilor și a finanțării activităților teroriste, ceea ce obligă bănci de pe întregul mapamont să își identifice clientul, ceea ce presupune identificarea beneficiarului final efectiv. Această abordare poate în timp va fi extinsă și aprofundată pentru că s-a început cu legislație de combatere a spălării banilor care a fost extinsă și la combaterea finanțării teroriste, iar în timp se uh, poate ajunge și la o nouă extindere și pentru a preveni evaziunea fiscală, așa cum discutăm astăzi. Câteva elemente importante, pe scurt, datorită timpului care ne presează. Deci, pe lângă extinderea aspectului de combatere a spălării banilor, este important să ne uităm și la aplicare uh, în diferitele jurisdicții. În baza unor uh, rapoarte din partea unor bănci, dar și altor părți, uh, constatăm că partea de conformitate ar putea fi sporită ceea ce presupune aplicarea unui proces normal de uh, diligență necesară, deci verificări mai puțin stringente sau neactualizarea informațiilor. Deci am putea avea, de pildă, o parte legitimă care deschide un cont bancar și ulterior îl transferă unei părți care nu mai beneficiază de aceeași legitimitate. Deci s-ar putea să fie necesar ca băncile să dovedească că și aplică regimul de conformitate la care sunt obligate. Apoi, sigur, băncile pot delega procesul de due diligence către alte părți, de pildă Mossack Fonseca efectua astfel de procese de due diligence. Și sigur că procesul nu era la fel de sever ca și atunci când ar fi fost efectuat de către o bancă, cum rezultă și din dosarul Panama. Acum știm că contul bancar este esențial, dar pentru a menține un circuit închis, um, Iată că se aplică și alte metode. Știm că există și monedele virtuale, care ar putea fi o manieră de a eluda crearea unui cont bancar, iar în alte cazuri se pare că au fol- fost folosite conturi bancare a unor terți, precum uh, notari, pentru a oferi serviciile financiare beneficiarilor final efectiv. Deci tot ca metodă de a eluda legislația în vigoare. Sigur că dacă se dorește, în cursul discuțiilor putem aprofunda aceste aspecte. O parte esențială uh, se referă și la companiile fiduciare. Compania Mossack Fonseca era o companie fiduciară, dar avea și licența de a opera în mai multe jurisdicții pentru constituirea de companii. constatăm că companiile fiduciare au forme diferite um, și se diferențiază în special uh, ca dimensiune. Cu cât sunt mai mari, cu cât uh, pot folosi și oferi <clears throat> mai multe um, servicii. Cu cât sunt mai mici, se concentrează mai degrabă asupra persoanelor fizice și nu a companiilor. Din punct de vedere al politicilor fiscale, aceste fonduri financiare se află mm, în jurisdicțiile offshore mai degrabă, de sunt, uh, e greu de ajuns la ele pentru decidenții politice europeni. Sigur, uh, mm, trebuie să se conformeze cerințelor care vizează combaterea spălării banilor și a finanțării activităților teroriste. Ultima parte se referă la rolul autorităților publice. Există beneficii pentru jurisdicțiile offshore pentru a fi implicate în astfel de scheme, în special în ceea ce privește extinderea sectorului de servicii, dar și în ceea ce privește transportul și cazările și alte servicii aferente. Și problema cu fiscalizarea este că în aceste jurisdicții offshore entitățile nu trebuie să plătească impozite. Nu au angajați, nu plătesc impozit pe profit și activitățile desfășurate de aceste entități uh, la nivel internațional uh, nu sunt uh, impozitate, deci autoritățile locale nu trebuie să colecteze informații cu privire la aceste entități. Uh, jurisdicțiile onshore ar dori, uh, pe de altă parte, să dispună de aceste informații, în special acolo unde se eludează impozitele, însă autoritățile offshore nu vor oferi probabil aceste informații. Dacă sunt întrebări, uh, vă rog să le semnalați în cursul uh, dezbaterii. Și o, un ultim diapozitiv care vizează recomandările politice. În primul rând, ce se poate face la nivelul Uniunii Europene pentru a încuraja intermediarii și consilierii să aplice legislația în ceea ce privește combaterea spălării banilor și uh, a finanțării activităților teroriste. Asta prin activități de autoreglementare, prin stimulente și dacă ne uităm la diferiți intermediari și consilieri, constatăm că majoritatea uh, de fapt uh, sunt uh, companii fiduciare și aici ar trebui o aplicare mai severă a legislației împotriva spălării banilor și activ- finanțării activităților teroriste. Majoritatea acestor activități, uh, evident, se desfășoară în umbră și de aceea o mai multă transparență ar fi foarte importantă pentru combaterea unor astfel de activități. Mulțumesc foarte mult, domnule de Grân. Vom reveni cu întrebări. Dar acum vă propun să urmărim și studiul care va fi prezentat de domnul Ian Roxon din partea London School of Economics și care se referă la rolul <clears throat> profesiilor uh, și intermediarilor în ceea ce privește constituirea companiilor offshore, de pildă în insulele britanice Virgine. Este vorba de evaluarea regulilor cu privire la independență și responsabilitate aplicabile diferiților consilieri și intermediari în uh, Uniunea Europeană și în alte țări. Deci așteptăm cu interes recomandările dumneavoastră pentru a ne asigura că suntem mai eficienți în combaterea evaziunii fiscale, eludării fiscale și a spălării banilor. Aveți cuvântul. Studiul a fost disponibil pe pagina de web a Comisiei PANA. Aveți cuvântul. Thank you very much, Chair. I, I, I... Mulțumesc, doamnă președinte. Apreciez în mod deosebit șansa care mi se oferă astăzi de a lucra înainte de toate asupra acestui studiu și apoi de a vi-l prezenta. Și doresc să mulțumesc uh, Departamentul de Politici uh, din Parlamentul European pentru susținerea lor și trebuie să mulțumesc uh, pentru colaborarea coautorilor mei, Safiria Kamat, de la uh, Departamentul de Contabilitate al London School of Economics și uh, William Peter de Grön, pe care tocmai l-ați auzit. Versiunea uh, PowerPoint-ului e oarecum modificată față de versiunea pe care am furnizat-o spre traducere și interpretare. Iată de ce mă voi concentra doar pe acele slide-uri, acele diapozitive care sunt cele mai importante. Uh, Efortul nostru s-a derulat printr-o serie de studii de caz. Am analizat un grup de țări, incluzând patru state membre, Marea Britanie, Germania, Luxemburg și Cipru, la care am adăugat Elveția, Elveția și insulele Virgine Britanice, două jurisdicții care pot fi descrise ca paradisuri fiscale și, într-o măsură mai limitată, am inclus Statele Unite ale Americii, deoarece prezintă mm, câteva regimuri alternative interesante din care noi am avut de învățat. Asta e poate partea cea mai puțin interesantă a studiului, pentru că vorbim mai degrabă de reguli și mai puțin despre ce se întâmplă realmente în Panama Papers. Uh, și ne preocupă regulile care se uh, aplică intermediarilor profesioniști, adică contabili, care acționează și ca experți de audit, uh, juriști de toate felurile, uh, putem include inclusiv notarii, și consilierii fiscali, un grup nu prea bine definit, pentru că de la țară la țară uh, definirea acestei profesii diferă. Temele cheie ar fi înțelegerea um, obligațiilor pe care le au acești intermediari față de clienți, dar și față de interesul public. Acum, ce se află în spatele studiilor? Există acest concept de independență al auditorilor. Ei sunt angajați pentru a acționa în numele acționarilor unei anumite companii, însă compania e cea care îi plătește. Prin urmare, e important ca ei să acționeze independent, independent de forța executivă a companiei respectivă. Și acel tip de independență, independență vis-a-vis -vis de clienți, e un element specific și unic pentru auditori și nu e ceva ce să găsim și în celelalte profesii citate s-a subliniat în anul uh, din urmă, în directiva 2014-56, care interzice furnizarea de servicii de consiliere fiscală clienților uh, și entităților uh, din UE. E un concept foarte distinct care se aplică doar auditorilor. Deci prima noastră sarcină a fost aceea de a înțelege ce înțelegem, uh, ce, cum definim independența, respectiv responsabilitatea acestor profesii. Și elementele cheie ale independenței pentru celelalte, celelalte profesii revin la uh, evitarea conflictului de interese, menținerea unei independențe financiare față de părți terțe. Adică trebuie să ne asigurăm că acești intermediari acționează în interesul clienților lor. În ce privește juriștii, Există și un aspect suplimentar, anume cel care vine din uh, privilegiul sau confidențialitatea profesiei de jurist și asta în funcție de jurisdicția pe care o analizăm. Independența, deci, înseamnă independența de a se asigura că ei pot acționa în numele clienților și elementul de responsabilitate arată că ei au o responsabilitate față de clienți. Și un element care aici, firește, e confidențialitatea comună tuturor profesiilor uh, Uh, deși juriștii um, au definită confidențialitatea în deontologia lor profesională. O altă parte a responsabilității ține de faptul că trebuie acționat cu competență, integritate și în limitele legii. E bine, ce am aflat noi este că aceste principii comune profesiilor sunt una, însă detaliul prin care el se exprimă diferă foarte mult uh, între profesii și de la o țară la alta. Pe parcursul analizei noastre am descoperit un lucru care ne-a dus la niște posibilități destul de profunde de reformă, anume că există și o privire alternativă. Uh, juriștii fiscali, încă din anii 50 în Statele Unite, aveau rolul de a-și ajuta clienții să-și îndeplinească datoria civică de a-și determina obligațiile fiscale, altfel spus, impozitul pe care trebuie să-l plătească în mod adecvat. Deci, juriștii fiscali nu sunt realmente avocați ai clienților lor, dar sunt și uh, mandatați să-și asiste clienții în a respecta legea. Deci partea a rolului lor e, prin, până la urmă, e acela de a proteja și integritatea sistemului legal. Altfel spus, sunt un fel de gardien, de controlori ai sistemului fiscal. Și atunci întrebarea care se pune este oare acest rol unul fezabil? Consilierul nu acționează ca un denunțător, ca un avertizor de integritate, ci uh, consilierul este în poziția de a refuza uh, servicii pe care el consideră uh, că ar încălca uh, legea. Ne întrebăm, e sau nu fezabil? Circularea 230 din Statele Unite arată că anumite decizii fiscale pot fi emise doar dacă tranzacția are mai multe șanse să fie încunată de succes în cazul în care uh, îi se aduce opoziție. Și se bazează pe convingerea că planul fiscal uh, trebuie și poate funcționa în condiții legale. În Marea Britanie s-a adoptat un cod de conduită pentru consilierii fiscali este vorba de o asociație profesională um, independentă din Marea Britanie și, la solicitarea guvernului, au adoptat un standard despre felul în care se poate derula consilierea fiscală și planificarea fiscală, potrivit căruia nu se pot obține rezultate uh, contrare intenției Parlamentului sau artificiale sau constrânse majoritatea consilierilor fiscale să nu sunt afectați și că nu se vor încălca privilegiile juridice sau reglementările profesionale. Altfel spus, consilierii fiscali britanici uh, par să se miște potrivit tuturor acestor reguli deontologice în limitele legii. În limitele legii. Și ar trebui să se abțină de la o planificare fiscală abuzivă. Dar ajungând acum la elementele abuzive, trebuie să vedem care sunt și celelalte elemente de control, în special directiva împotriva spălării banilor. Directiva în vigoare a trecut prin etape succesive. Cea din 2015 va intra în vigoare chiar luna viitoare și ambele se bazează pe recomandări ale grupului de acțiune financiară internațională, altfel cunoscut ca EFTF, cu suportul OCDE toate țările din studiile noastre de caz, inclusiv aparentele uh, paradisuri fiscale, au subscris la aceste recomandări și merită să ne uităm mai atent la ce înțelegem exact prin spălare de bani. Pentru că e un concept mai subtil decât ne imaginăm. Există trei elemente în spălarea de bani. Pe de o parte, o activitate uh, criminală, din care Mm, rezultă o proprietate și apoi spălarea de bani este o acțiune menită să ascundă această proprietate. Uh, deci, iată o definiție destul de vastă, dar un element cheie e ideea de activitate criminală, adică o infracțiune foarte gravă. Iar Uniunea Europeană a, a, a adoptat ca definiție o, cum spuneam, o infracțiune foarte gravă, care e penalizată cu șase luni până la un an de închisoare. Și în câteva țări arată cercetarea noastră că evaziunea fiscală cade tocmai în această categorie. După recomandările FATF din 2012 și uh, a patra directivă AML, vor include uh, evaziunea uh, fiscală în aceste uh, infracțiuni serioase. Totuși, există și o uh, atenționare importantă. Ce infracțiuni sunt uh, uh, infracțiunile fiscale? Ce tipuri de tranzacții? Cum a încercat și Peter să explice deja mai înainte. E bine, evaziunea fiscală în mod normal se referă la evaziunea ă, de la impozitele interne, taxele interne, adică neplata impozitelor în țara de origine. Însă evaziunea fiscală într-o altă țară cade sub incidența spălării banilor. Directivele spun că activitatea uh, infracțională include infracțiunile comise într-o altă țară. Dar chiar și așa trebuie să corespundă definiției infracțiunii. Deci e, dacă vreți, o definiție mai restrânsă a uh, activității criminale. Pentru că se face un test uh, al infracționalității definindu-se infracțiunea atât în țara de origine cât și în țara în care se efectuează uh, evaziunea sau spălarea de bani. În, uh, e foarte important în contextul offshore și am să revin asupra acestui aspect în recomandările mele. Directivele UE impun obligații în ce privește infracțiunile de uh, spălare de bani uh, tuturor profesiilor juridice de consiliere fiscală contabil. E vorba de tranzacții vizând proprietățile, dar referirea la consilierii fiscali derivă din textul directivei, chiar din preambul. Se includ aici și juriștii care oferă astfel de consiliere fiscală. Uh, Desigur, o primă cerință e aceea de due diligence față de clienți uh, și în ce privește uh, beneficiarii finali. Uh, Ei trebuie să raporteze suspiciunile de activitate criminală fără a dezvălui acest lucru clientului. Sigur, cu excepția cazurilor în care confidențialitatea se aplică și e de determinat uh, gradul de implicare al juristului în respectiva activitate criminală. Cea de-a patra directivă arată că entitățile trebuie să înregistreze în mod clar beneficiarii finali și că aceste registre sunt disponibile consilierilor fiscali în uh, cadrul due diligence. Acum, pot apărea conflicte între elementele de independență, respectiv responsabilitate pentru profesiile citate obligația de a raporta suspiciuni fără a uh, uh, dezvălui clientului acest lucru, sigur că intră în, în conflict cu uh, nevoia de a acționa în interesul clientului. Desigur însă, codurile de conduită care se aplică tuturor acestor profesiuni au fost redactate cu mare atenție, tocmai pentru a integra uh, reglementările ce privesc spălarea de bani. Deci nu trebuie să ne preocupăm astfel de conflicte. Acum aș vorbi uh, foarte rapid despre toate profesiile pe care le-am analizat, contabili și auditorii. În majoritatea cazurilor, uh, această profesie este autoreglementată, există coduri de conduită cu uh, organisme care investigează încălcările. Aceste cerințe sunt mult mai slabe în paradisurile fiscale. În astfel de jurisdicții nu există astfel de entități de uh, autocontrol. Majoritatea țărilor, uh, contabilii pot oferi consiliere fiscală, de asemenea auditorii. În Marea Britanie, oricine se poate numi contabil Însă există mai multe entități care oferă astfel de calificări profesionale. În Germania, bună oară, auditorii pot uh, oferi consiliere fiscală, însă acest lucru poate fi amendat uh, acum, odată ce noua directivă va intra în vigoare în Luxemburg, dacă pot să spun asta, un binecunoscut paradis fiscal are foarte puține cerințe în ce privește independența și responsabilitatea, iar planificarea fiscală și conformitatea uh, sunt limitate. Secretul bancar, de facto, a fost eliminat, însă Luxemburg continuă să încerce să protejeze secretul bancar și știm foarte bine uh, ce s-a întâmplat cu uh, avertizorii de conștiință în cazul LuxLeaks, care au fost condamnați din nou. Ciprul este un centru de investiții spre multe alte țări, în special din fosta Uniune Sovietică. Există niște acorduri uh, fiscale. Are prevederi interesante, potrivit cărora, de exemplu, returnările fiscale trebuie să se bazeze pe uh, niște declarații financiare auditate. În Elveția, uh, firmele de contabilitate uh, promovează țara ca o locație uh, specifică pentru uh, scheme uh, fiscale și propun scăderi de impozitare de, la 35 până la 15%. Subliniez aici niște elemente uh, de pe site-urile acestor uh, firme de contabilitate. Vă ajutăm să rezolvați uh, controversele dumneavoastră fiscale la nivel global și așa mai departe. Acum, insulele Virgine Britanice sunt și ele cunoscute ca un paradis fiscal și revelate ca atare în Panama Papers. Uh, numeroase companii offshore um, există aici. O astfel de companie offshore poate fi um, constituită în două, maxim trei zile. Nu există niciun fel de reglementare ale profesiilor de contabilitate sau audit. Iată doar câteva exemple, câteva elemente pe care le putem sublinia și aș trece acum la punerea în aplicare a acestor reguli pentru profesioniști. Îmi cer scuze, poate că ar trebui să <laughs> vorbesc puțin și despre consilierii fiscali. Această profesie nu e în mod necesar definită separat în majoritatea țărilor. Câteva țări, Germania, bună oară, are o astfel de definiție specifică, dar alte țări, ca Marea Britanie, există uh, o entitate de autoreglementare voluntară a profesiei, chiar dacă există coduri de conduită. Dacă vorbim de uh, astfel de profesioniști pe bază voluntară sau de contabili ori juriști care uh, trec printr-o uh, anumită reglementare, mm, toți trebuie să respecte uh, o seamă de reguli și intervin sancțiuni de tipul um, amenzilor, suspendării sau chiar a expulzării. De exemplu, în Germania există un prag maxim al amenzilor. Uh, Uh, ce se pot aplica. Din păcate știm mult prea puține despre nivelul de punere în aplicare, mult prea puțin despre uh, consilierii fiscali. În schimb, în ce privește contabilii, există uh, penalități impuse în Marea Britanie, însă nu și în insulele Virgine Britanice. Apoi, printre juriști, există activități clare și semnificative de punere în aplicare în Marea Britanie, însă nu uh, s-au găsit informații detaliate despre alte țări. Uh, extrema cealaltă, insulele Virgine Britanice, există acest aspect de autoreglementare. Nu există entități uh, ale profesiei iar uh, Comisia pentru Servicii Financiare are o reglementare foarte limitată Um, a dat o amendă de 400.000 de dolari uh, firmei Mossack Fonseca în 2016, uh, că uh, <laughs> e vorba de o sumă infimă, dacă e să vedem ce sume au tranzacționat Mossack Fonseca. Apoi, în ce privește consilierii fiscali, am găsit puține informații doar despre Marea Britanie, special în 2015, oră, a existat 54 de plângeri, a existat o suspendare, o expulzare și două cenzuri în toate aceste cazuri. Deci nu cred că vorbim de o entitate foarte, foarte activă. Totuși, o perspectivă mai interesantă vine din faptul că există elemente în legislația fiscală care permite unor uh, regimuri destul de avangardiste, mă gândesc mai ales la Marea Britanie. Uh, și aici am două acronime simpatice pentru dumneavoastră, DOTAS și POTAS. Uh, e vorba, pe de-o parte, de dezvăluirea schemelor de evitare fiscală, DOTAS, schema trebuie raportată autorităților de către uh, profesioniști. Apoi, plătitorii de taxe care utilizează o schemă trebuie să raporteze numărul de uh, scheme sau de încercări de evitare fiscală. Cei care nu își respectă obligațiile potrivit acestui regim se pot confrunta cu diverse penalizări. Uh, o amendă de până la un milion de uh, lire sterline, identificare publică ca un promotor monitorizat și uneori Uh, autoritatea fiscală poate să capete uh, putere sporită asupra acestora. Celălalt regim POTAS se referă la promotorii de scheme de evitare fiscală și profesioniștii care nu respectă uh, cerințele DOTAS pot fi etichetați ca POTAS, deci un promotor de scheme de evitare fiscală. Un alt regim recent arată că cei care ajută uh, evitarea fiscală în Marea Britanie prin intermediul unor companii uh, offshore uh, cad sub aceeași incidență și se pot conta cu amenzi de până la 100% din uh, uh, impozitul neplătit. majoritatea consilierilor s-au distanțat cât au putut de mult față de astfel de activități de evitare fiscală. Însă autoritatea fiscală britanică amenință să îi urmărească pe cei consilieri Uh, care uh, continuă uh, aceste practici de evitare fiscală. Marile firme sunt foarte preocupate de acum în a oferi astfel de consiliere fiscală pentru că știu la ce se expun și se gândesc de două ori înainte de a face absolut orice propunere sau um, încurajare de evitare fiscală. Mă gândesc în special la juriști, pentru care consecințele pot fi cât se poate de grave. Există o nouă propunere legislativă în domeniul finanțelor de a trage la răspundere pe cei care uh, desfășoară astfel de activități este în faza incipientă. Uh, sigur că, probabil că, datorită faptului că Parlamentul urmează să fie reconfigurat, uh, nu vă pot spune prea multe. Mai există un alt sistem în Statele Unite Uh, așa numitul uh, sistem circular numărul 230, uh, prin care toți agenții reprezintă pe contribuabili în fața serviciului fiscal din Statele Unite. Cei care nu au un statut profesionist trebuie să facă obiectul unui control de către acest IRS. Sigur că trebuie să se evite conflictul de interese între clienți. Există această regulă care se aplică, dar uh, angajații, uh, foștii angajați uh, IRS nu pot să reprezinte o persoană fizică după 2 ani după ce părăsesc postul respectiv. Apoi, în ce privește responsabilitatea, dacă persoana respectivă știe că se află într-o poziție privilegiată, refugiată nu trebuie să uh, facă muncă de consiliere uh, dacă uh, consideră că un audit efectuat de către IRS e puțin probabil. Mai există și așa numitele cover tax opinions, deci avizele privind stierile fiscale acoperite. Mm, profesioniștii uh, au fost au căzut de acord că această practică uh, nu este suficient de funcțională, deci uh, în prezent nu, nu se mai aplică. Mai există și un organism care poate impune sancțiuni, dar mă apropiu acum de concluzii mai bine. Am constatat că există reguli apropiate în mare în diversele țări, există diferențe de amănunt, dar există o problemă de coordonare între aceste Uh, reguli, mai ales atunci când este vorba de servicii prestate de către aceeași firmă în mai multe țări. Și concluzia noastră este că e nevoie de un cod comun de uh, norme în ce privește consilierea fiscală pentru astfel de intermediari uh, mai ales dacă fac parte dintr-o profesie autoreglementată. Deci, am uh, analizat cele trei modele, modelul american, uh, circular 230, care este uh, foarte bun pentru regulile de comportament pentru toți profesioniștii în domeniul fiscal, însă unde există mm, in, pot apărea conflicte de interes care să limiteze credibilitatea și independența profesioniștilor respectivi Însă ei sunt specializați mai ales în domeniul fiscalității. Abordarea germană este să existe o profesie separată care uh, reglementează celelalte profesii, uh, se uh, garantează astfel independența. Abordarea britanică este, uh, vizează o profesie voluntară care poate include avocație și contabil, dar care nu conține un set de reguli specializate doar pentru consilierii fiscali. Și, așa cum am constatat, există anumite interese, interese prin care încearcă să se echilibreze interesele clienților și ai consilierilor. Deci, noi credem că ar trebui să existe un Uh, cadru european care să uh, se bazeze mai ales pe bune practici, pe recomandări legate de bune practici. Deci noi ne-am axat pe uh, profesioniști care duc muncă de consiliere uh, fiscală pe baza unor criterii, precum cele uh, folosite în uh, sistemele de uh, dezvăluire a uh, uh, scrierilor fiscale sau uh, în uh, sus menționatele cover de opinie din Statele Unite. Deci credem că ar trebui să uh, existe o profesie reglementată în uh, Uniunea Europeană, nu ca în Regatul Unit sau în Cipru, unde se folosesc uh, notari, de exemplu, sau juriști. Apoi, având în vedere diferențele dintre state membre, unificarea la nivel european va fi dificilă, dar ar trebui să existe un cadru unitar care să fie validat de, printr-o evaluare interpares. Scopul este să se obțină un sistem care să încurajeze conformitatea fără uh, cerințe disproporționate. Mai avem și alte, alte propuneri. Una dintre ele este să cerem uh, dezvăluirea acestor scheme de evitare fiscală după modelul altor țări. Comisia deja uh, explorează acest model consolidarea uh, cerințelor de bună guvernanță, care să includă mai ales uh, sporirea transparenței și să confirme faptul că evaziunea fiscală ar trebui să fie considerată o infracțiune fiscală. Și apoi să se țină cont de faptul că evaziunea fiscală este recunoscută uh, ca o infracțiune chiar și în paradisurile fiscale care nu impun sancțiuni. Trebuie să înțelegem de asemenea răspunderea pentru uh, acești profesioniști. A fost o adevărată provocare, însă credem că avem o înțelegere suficient de profundă între relațiile uh, legate de independența consilierilor respectiv și interesul uh, uh public. Și astfel există o marjă de progres destul de importantă. Mulțumim foarte mult pentru această prezentare și îi dau cuvântul imediat uh, primului coleg care s-a înscris. În primul rând, uh, domnului Coford, uh, prim coraportor. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, și mulțumesc și eu pentru prezentări foarte interesante, foarte cuprinzătoare. Abia aștept să analizez mai în detaliu aceste studii, însă aș dori să încep cu ultima prezentare Recomandările sunt foarte, foarte importante, foarte relevante pentru noi. Ați spus, de exemplu, că încercați, uh, ați analizat să vedem dacă putem ajunge la un, uh, la un sistem uh, european de norme pentru acești consilieri sau intermediari fiscali. Care sunt ingredientele necesare pentru acest cadru? Care ar fi cele mai importante elemente pe care ar trebui să le conțină? Și apoi spuneați printre recomandările dumneavoastră că acest cadru ar trebui să nu se refere doar la intermediari, ar trebui să vizeze și uh, firmele, care sunt însă uh, obstacolele care pot apărea în legătură cu acest cadru de reglementare. Și apoi, în legătură cu prima prezentare, rolul uh, consilierilor și al intermediarilor și de această dată din punctul meu de vedere, dilema va fi să vedem cum aceste jurisdicții onshore, multe state membre pe care le reprezentăm, cum am putea să sporim presiunea, care ar fi măsurile pe care ar trebui să le luăm. Ne puteți face ceva sugestii, sugestii ce norme de combatere a spălării banilor am putea adopta. Mulțumim! Intervenție fără microfon din partea președintei. Acum aș dori să dau cuvântul Acum uh, dăm cuvântul experților pentru răspunsuri la întrebările domnului uh, Cofort, vă rog. O să răspund la întrebarea care mă viza pe mine. Care ar fi acest cadru pentru un cod de conduită? ingredientul principal reprezintă comportamentul pozitiv. Deci, consilierii fiscali nu ar trebui să facă muncă de consiliere în ce privește evaziunea, dar nici uh, în ce privește uh, sistemele numite abuzive. Deci, uh, în directivele europene actuale trebuie să se facă diferența între evaziune evaziunea normală, să zicem obișnuită, și evaziunea exagerată, care depășește un anumit prag, anumite norme, uh, în orice caz care depășește scopul legislației respective. Avem uh, în pregătire și o definiție și în orice, caz, uh, în orice caz, cred că este foarte important să aprofundăm acest concept, dar Motivul pentru care am uh, propus acest cadru este pentru că el trebuie să se adapte la, adapteze la situația foarte diferită uh, între statele membre. Deci trebuie să avem un set minim de cerințe pe care statele membre să le respecte atunci când vor propune măsuri uh, la nivel național. Și în legătură cu a doua întrebare, aceste piedici în calea uh, um, extinderii responsabilității la firme. Sigur, e greu să definești acest concept uh, al piedicii, al obstacolului. Credem însă că sancțiunea ar trebui să uh, fie legată de prejudiciul adus uh, contribuabilului. Propunerea are trei, trei ingrediente, deci trebuie să constatăm că este vorba de prejudicierea unui contribuabil, să se dovedească că la originea acestui prejudiciu se află un consilier și apoi să se dovedească că el a propus măsuri neadecvate pentru a ajunge la acest rezultat. În general, firmele uh, folosesc pretextul că uh, au existat măsuri pe care le-au pus în aplicare, dar că firma era prea mică, de exemplu, pre- pentru a adopta un set uh, de reguli. Doriți să adăugați ceva? Da, mulțumesc și eu pentru întrebări. Uh, în legătură cu modelul există mai multe piste. Putem să facem o diferență între bănci și uh, ceilalți uh, intermediari și consilieri. Cred că principala problemă, probabil că ați constatat că uh, normele europene merg uh, mai, uh, chiar mai departe de către recomandările. sigur principala problemă reprezintă punerea în aplicare acestor uh, recomandări. Toate acțiunile de supraveghere, punere în aplicare, sancțiunile ar trebui să fie studiate și uh, puse în aplicare mai mult decât în prezent. În ce privește băncile, punerea în aplicare și aici este o problemă, uh, mai ales să punerea în aplicare pe baza raportării, pentru că uh, există obligația de a raporta uh, tranzacțiile uh, dubioase. Iar în ceea ce privește băncile, cred că ar trebui să se promoveze mai multă supravegherea, monitorizarea. Deci, pe baza raportului nostru, m-aș referi și la uh, băncile corespondente. Eu spuneam că există bănci care se ocupă de uh, conturi, dar sunt și bănci care fac tot, doar tranzacții financiare, plăci și așa mai departe cu uh, jurisdicțiile offshore e o altă cale pentru a spori presiunea asupra acestor jurisdicții pentru a coopera, pentru a aplica regulile europene. Mă opresc aici. Mulțumesc. Domnul Niedermayer, vă rog. Mulțumesc. Prezentările au fost de tip artilerie grea, cu multe aspecte tehnice, dar aș dori să mă refer doar la câteva uh, aspecte pe care le consider problematice. În primul rând, întrebarea legată de bănci. Continui cu intervenția dumneavoastră. Din prezentarea dumneavoastră am tras concluzia că uh, punerea în aplicare a normelor actuale nu este suficientă. Dar mai există și alte aspecte, care ar fi limitele care uh, deci care sunt criteriile pentru identificarea beneficiarilor finali. Deci care este un prag Uh, necesar. M-ar interesa câteva precizări aici. Și apoi uh, uh, problema conturilor deschise în, urma, în numele unui avocat, folosit însă pentru plățile clientului a conturilor a treia parte. Apoi, s-a mai vorbit despre fondurile fiduciare în diverse jurisdicții, cum vor respecta ele obligațiile, pentru că cred că ar trebui să uh, existe și astfel de obligații. În legătură cu intervenția profesorului Roxan, aș avea două întrebări. Ați uh, menționat uh, reglementarea din SUA, din care face parte testul, care permite Uh, permite exercițiile fiscale care au uh, uh, șanse de izbândă pe lângă autoritățile fiscale. Mă întreb dacă 51% față de 49% este o șansă suficient de, de, de mare. Și am înțeles din prezentarea dumneavoastră că e o diferență foarte mare între reglementările Regatului Unit față de insulele Virgine Britanice care nu pun în aplicare aceste uh, cerințe. Aproape deloc. Deci care este rezultatul dumneavoastră în legătură cu comportamentul clienților care nu sunt chiar ireproșabili? Ce fac? Uh, încearcă să găsească opțiuni pentru a eluda sau a evita plata taxelor și a impozitelor? Mulțumesc! Mulțumesc pentru întrebări! În majoritatea cazurilor avem această abordare uh, de combatere a spălării banilor, deci avem uh, diligența obișnuită și diligența sporită uh, pentru politicieni, pentru persoane publice și așa mai departe, care fac, dacă trec testul diligenței obișnuite, trebuie să fac obiectul testului diligenței sporite. e un model bun. În ce privește proprietatea, ea nu e o problemă majoră deocamdată. Vorbeați despre registrul sau catalogul uh, beneficiarilor, unde s-a impus acest prag de 20%, dacă nu mă înșel. Dar, în orice caz, 20% trebuie să, fie, să facă obiectul dezvăluirii. Dacă ești sub prag, atunci nu e nevoie. Ce constatăm deocamdată este că uh, legislația va permite uh, unei firme, de exemplu, care are 4-5 uh, proprietari să evite această obligație și deci acest, pra, acest prag s-ar putea să permite crearea unor uh, portițe de scăpare pentru crearea noi structuri. Sincer, însă, nu știu cum funcționează aceste aconturi uh, de tip a treia parte în diversele jurisdicții, mai ales din perspectiva supravegherii, dar uh, în orice caz, probabil că e vorba de avocați, uh, deci profesiile sunt uh, reglementate diferit de la un stat membru la altul. În ce măsură ești autorizat să folosești aceste conturi pentru alte activități? S-ar putea ca și ele să facă obiectul unor reglementări diferite care ar putea fi obiectul unui alt studiu în legătură cu Mossack Fonseca, dacă a respectat uh, uh, legislația în ce privește fondurile fiduciare uh, în Panama, insulele Virgine Britanice sau Seychelles. Există câteva acțiuni în justiție, dar nu știu, nu sunt sigur că dacă ele au fost finalizate, deci dacă s-a ajuns la faza, de condamnare sau nu. Un minut, nu mai mult. Da, am înțeles uh, că vă faceți griji în legătură cu fragilitatea testului american, însă înainte să existe această reglementare, existau consilieri care dădeau avize pozitive în care rata de succes sau de probabilitate era cam de 20-25%, deci totuși e vorba de o îmbunătățire majoră. Uh, iar în ce privește uh, cerințele din Regatul Unit, un uh, profesionist în mod normal ar avea rezerve să facă parte din astfel de structuri dubioase. Sigur că mulți încearcă să se spele pe mâini și de aceea e foarte important să existe un cadru uh, necesar și să se definească un uh, comportament adecvat. Dar când e vorba de evaziune, este vorba de persoane care pur și simplu încearcă să facă prin toate metodele bani. Uh, și de aceea este foarte important să avem o, o bază comună de norme. Mulțumim! În numele grupului socialiștilor și democraților aș dori eu să vă pun o întrebare. Aș dori să vă întreb ce le spuneți celor care spun că în baza secretului profesional, raportarea obligatorie în atenția autorităților fiscale uh, nu ar trebui să fie o obligație. Și apoi ce mai spuneți în legătură cu faimoasele revolving doors și uh, deci, uh, ușile turnate și eu vă pot spune că vin din Portugalia și am aflat că există uh, Uh, legislația uh, de comunicare a acestor scheme fiscale din 2009, sigur că această legislație uh, nu impune decât niște sancțiuni minore, nu, autoritățile fiscale nu trebuie să ia măsuri obligatorii și uh, ministrul și secretarul de stat care a promulgat această lege sunt uh, cei care sunt uh, principalii promovari, pro, uh, promotorii ai uh, activităților de intermediere. Unul este chiar banchier, celălalt are o firmă de consultanță. Ca să începem cu aceste uh, uși turnante, revolving doors. Știți că interacțiunea între specialiști în domeniu și autoritățile fiscale este foarte importantă pentru a înțelege cum uh, funcționează sistemele fiscale. Dar sigur că mm, regulile în vigoare în SUA necesită o perioadă de timp pentru a obține rezultate concrete. Și e foarte important că dacă există un mecanism de dezvăluire, autoritățile fiscale trebuie să îl pună în aplicare cu adevărat, pentru că autoritățile fiscale tocmai trebuie să afle care sunt aceste uh, mecanisme, aceste scheme și să le uh, atenueze suficient de repede prin legislație. Iar în ce privește secretul uh, profesional, uh, acest uh, secret uh, vizează um, înființarea firmelor respective. Uh, clienții individuali uh, însă trebuie să facă obiectul raportării. Secretul profesional, poate. Ia, am spus ce aveam de spus. Dezvăluirea lui uh, vizează dezvăluirea legată de înființarea schemei respective și nu a clientului individual, deci de acțiunile unui client individual. Sigur că înființarea sistemului respectiv, crearea lui, face obiectul secretului uh, profesional. Putem trece acum la domnului Michel în numele grupului ALDE. Îmi pare rău, spune președinta. L-am ratat pe domnul, l-am trecut cu vederea pe domnul Luche în numele grupului ECR. Mulțumesc, voi vorbi german. Întrebarea mea este adresată în principal domnului De Gron. Ați vorbit foarte mult despre uh, beneficiarii finali efectiv și ați venit cu câteva statistici care sunt interesante. Recapitulez, circa 60% din analiza dumneavoastră sunt uh, beneficiarii finali efectivi identificabili care vin din Asia și Pacific iar uh, cel aferent uh, Uniunii Europene este undeva la 13%. Asta se referă la numărul de persoane pe care le-ați putut identifica sau și la mărimea capitalului. Ați putea face o analiză și în funcție de fluxurile de capital și să-mi spuneți care ar fi ordinea de mărime atunci, pentru că s-ar putea ca anumite regiuni să fie mult mai bine reprezentate decât dacă vorbim de numărul de indivizi. Apoi ați mai spus că există motive diferite pentru crearea de structuri offshore. Se încearcă uneori uh, ascunderea unor uh, bani, de pildă în cazul unui divorț, sau uh, alte ori este vorba de spălare de bani sau de activități infracționale. Acum eu cred că scopuri atât de diferite necesită și structuri juridice foarte diferite. Dacă vreau să-mi ies cum banii de soția mea, trebuie probabil să creez alte structuri decât cele necesare pentru spălarea banilor. Poate pentru spălarea banilor este nevoie de mult mai multe tranzacții prin firme netransparente pentru a obține această primenire uh, în ceea ce privește ascunderea banilor față de nevastă, este suficient să-i parchezi undeva unde să fie uh, Uh, ascunși. Puteți uh, trage așadar concluzii în funcție de tipul de mecanism folosit, uh, ce fel de scopuri îndeplinesc. Deci putem uh, trage concluzii dacă analizăm tipul de construcție a unei firme sau unui grup de firme? Mulțumesc. Mulțumesc din nou pentru întrebare. Cred că este una din problemele principale pe care le avem în analizele noastre, pentru că avem informații doar cu privire la entitate, dar nu și cu privire la ce se întâmplă în acea entitate. Există foarte multe documente dar a transparentizat doar documente unde există informații. Doar cu privire la intermediari implicați cu acționarii și directorii. Astea sunt informațiile pe baza cărora am putut lucra. Nu putem spune multe despre activitățile din interiorul entităților, dar deci a trebuit să ne concentrăm asupra cifrelor, din păcate. Și de aceea, sigur, Vedem că numărul de entități uh, scade, ceea ce nu înseamnă să neapărat că și anvergura scade. O mare parte a acestui exercițiu s-a bazat pe rapoarte din partea acești și uh, altor uh, părți care au făcut analize după dezvăluirea dosarului Panama. De aceea, Poate că cu anumite tehnologii am reușit să obținem mai multe date, dar dat fiind structura complicată, um, așa cum ați spus, uh, dacă putem trage concluzii cu privire la scopul pe care îl deplinesc, se pare că dosarul Panama nu dezvoluie decât uh, o parte din întreaga structură, deci nu vedem neapărat tot, ci poate doar o singură entitate de pe lanț. Poate că am putea face niște estimări uh, așa în mare, dar ar fi foarte dificil să avem date precise. Poate că e posibil, dar ar fi o mare provocare. Bun, iată că a avut loc o schimbare la nivelul prezidiului. Bună ziua tuturor! Ieri a fost Ziua Internațională a Muncii și ținând cont de respectarea timpului de lucru, cred că trebuie oarecum să ne grăbim acum, de aceea aș dori să-i rog pe vorbitori să fie cât se poate de conciși. Urmează lui Michel din partea grupului ALDE. Je ne vous promets pas d'être nu vă promit să fiu concis așa cum doriți, pentru că m-am săturat să fiu concis și să ascult digresiuni interminabile, explicații și fără să am ocazia eu însumi să pun întrebările pe care le doresc. Deci, pe scurt, prima întrebare. Ce credeți despre obligația pentru bănci către juriști și autoritățile de control de a avea un registru public al persoanelor care exercită un control semnificativ în întreprinderi sau organizații, adică dincolo de acționari. Acest registru ar fi diferit de registrul acționarilor și ar oferi o viziune mai clară a beneficiarilor finali efectivi în întreprinderi. Sigur, acest registru ar trebui pus la dispoziția publicului pentru verificare și consultare. 2. Directiva a patra începește ce uh, uh, combaterea spălării banilor arată că beneficiarii efectivi ai fundațiilor uh, Până în iunie 2016, statele membre trebuiau să mă, ia măsurile necesare pentru a aplica această regulă în legislațiile naționale. Aș dori să știu unde ne aflăm în acest proces de ratificare a celei de-a patra directive AML. Știut fiind că în ce privește guvernanța instituțională și serviciile financiare, reglementările variază considerabil de la o țară la alta și, în fine, două observații de ordin politic. Dragi colegi, eu cred că această comisie a noastră are nevoie astăzi de o dezbatere, o dezbatere reală despre strategia pe care o vom adopta în ce privește uh, Panama Papers. Fie ieșim din această comisie cu un proiect ambițios de recomandări puternice, solide, așa cum al doilea intervenient uh, arată că e un soclu maximal obligatoriu, precis și puternic, angajând statele membre și ne revine nouă sarcina de a provoca, de a pune această provocare în fața statelor membre cu niște recomandări precise, trebuie să arătăm și opiniei publice cine și ce vrea în Uniunea Europeană vis-a-vis -vis de această problemă atât de gravă. Deci, a doua opțiune ar fi să știm cine va continua să uh, promoveze politica pașilor mici, să cooperăm mai bine, să plădăm mai bine, să denunțăm mai bine, dar până la urmă ajungând la o politică a bla bla bla care Uh, merge pe lângă subiect. Eu mi-aș dori ca noi aici, în comisie, să avem această dezbatere politică ca să vedem pe care din aceste două opțiuni le alegem. Mulțumesc! So now, uh, two minutes left for the answer. Am mai rămas, din păcate, doar două minute pentru răspunsul solicitat. Ei bine, a doua întrebare s-a referit la implementarea directivei cu în ceea ce privește prevenirea spălării banilor. Cea de-a patra directivă nu trebuie implementată decât începând de săptămâna viitoare. Probabil că statele membre au făcut deja progrese în acest sens. Multe state membre au adoptat deja legislația pentru implementare și cu siguranță ideea de a deține registre cu privire la beneficiarii finale fictivi ar fi Uh, foarte utilă uh, pentru a-i ajuta pe profesioniștii implicați să-și înțeleagă responsabilitățile. De asemenea, în ceea ce privește registrul de persoane, avem de-a face cu entități care de cele mai multe ori se află în afara jurisdicției UE, deci pentru a fi eficace, ce aceste registre ar trebui să acopere și aceste registre și persoanele implicate în aceste entități. Și apoi, pe lângă acționarii desemnați sau directorii desemnați, adică cei care sunt doar acoperirea și nu uh, direct, conduc până la urmă activitățile din respectiva companie, ar, pentru mm, că trebuie ținut cont și de acest aspect atunci când se creează un astfel de registru. Mulțumesc foarte mult. Următorii vorbitor de pe listă este Matt Carty din partea Guengele și chiar dacă face parte din același grup ca și mine, um, nu îi voi permite să vorbească mai mult. Ca de obicei, nemții se iau de irlandezi. În primul rând, mulțumesc. Mulțumesc vorbitorilor pentru prezentări. Apreciem faptul că multe dintre comentariile propuse de noi au fost incluse. Doar câteva comentarii succinte legate de studiul care se referă la consilieri și intermediari. De multe ori e, e o și chestiune de terminologie. Dacă vorbim de intermediari, atunci putem vorbi și de avocație sau consilieri, deși de cele mai multe ori aceste persoane promovează activ aceste practici. Poate că promotor ar fi cuvântul mai potrivit. În uh, Irlanda se folosește acest termen de promotor în legislația pentru stabilirea informațiilor care trebuie publicate. În ceea ce privește recomandările de politică, printre altele, studiul propune mai multă autoreglementare și cred că am învățat uh, de la începutul a existenței acestei comisii că codurile de conduită poate nu funcționează decât cu limite. Mă întreb dacă ați găsit astfel de limite în activitatea noastră de evaluare. Apoi uh, mai spuneți că este nevoie de schimb de bune practici și exemple bune. Și o altă opțiune discutată în consultările cu Comisia se referă la sancțiuni pentru nepublicarea informațiilor din partea promotorilor. Mă întreb uh, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis -vis de această opțiune. Două minute pentru răspuns. Mulțumesc pentru întrebare în ceea ce privește intermediarii ca fiind promotori, eu cred că noi am folosit o definiție destul de amplă pentru intermediari, deci nu ne-am referit doar de partea de consiliere, ci și de partea de constituire și, până la urmă, gestiunea structurilor offshore. Poate că cuvântul promotor ar putea fi cam strâmt pentru a acoperi întregul proces. Însă dacă ne uităm la prima parte doar a procesului, partea de consiliere ar fi o sugestie de avut în vedere în ceea ce privește independența și responsabilitatea și recomandările pe care le face. Pentru că am contribuit și la raportul lui Ian, în acele recomandări mă refer și la raportul dânsului, pentru că în acel raport um, detalie mult mai mult aspectele de independență și responsabilitate. Deci nu venim doar să promovăm uh, aspecte de autoreglementare pentru consilieri și intermediari. Aș fi de acord cu acest lucru atunci când vorbim de termenul de intermediar, pentru că nu avem în vedere doar promotorii, ci și standarde generale pentru actori care nu sunt implicați în uh, promovare. În ceea ce privește autoreglementarea, o parte din recomandările noastre spun că organismele um, reprezentative nu ar trebui să se ocupe și de partea de autoreglementare, ci organisme specifice. În Regatul Unit există un astfel de organism de supraveghere pe partea de spălarea banilor. Iar existența unui standard pentru conduită fiscală um, care se bazează nu doar pe bune practici, ci și pe uh, analize interpares uh, arată că nu este vorba doar de autoreglementări voluntare, ci uh, și un control al aplicării. În ceea ce privește bunele practici, am constatat că o serie dintre jurisdicțiile care au adoptat uh, și sancțiuni um, acest lucru a dus la o schimbare de comportament și la nivelul consilierilor. Ce ar putea fi consolidată se referă la activitățile offshore și, uh, <clears throat> de asemenea, definirea um, infracțiunilor fiscale joacă un rol în legislația națională. Pe măsură ce se ajunge însă și la asistența reciprocă în baza directivei UE și a altor elemente care sunt incluse în regimul OCDE pentru asistență reciprocă, va trebui să ne gândim pas cu pas cum vom include și aceste idei în cerințele de conduite pentru uh, profesioniști în domeniul fiscal. Merci, Monsieur le Président. Pascal Durand, pe scurt, domnule președinte, trei mici întrebări pentru a afla opinia dumneavoastră. 1. Statutul intermediarilor. Nu credeți oare că dacă i-am considera drept coautori la fraudă și dacă nu ne-am limitat să-i sancționăm doar pe clienți, am avea, deci, un fel de uh, axă potrivit care i-am putea urmări. Deci, să numim intermediarii coautori. În al doilea rând, există practici uh, acele opinion letters care uh, permit, practic, exonerarea uh, unor uh, uh fraudatori um, și nu credeți oare că la un moment sau altul astfel de scrisori ar putea fi interzise, efectiv? Și în al treilea rând, există o lipsă de informații în ce privește rezidenții. Adică, informațiile către administrațiile fiscale nu mai sunt oferite din momentul în care persoana este rezident sau are un pașaport în care aceste scheme sunt implementate. Ați remarcat oare o sporire a acestui fenomen de rezidență și dacă da, aveți propuneri sau soluții concrete pentru a rezolva aceste cazuri? Vă mulțumesc foarte mult! Well, regarding the status of... Ei bine, în ceea ce privește statutul intermediarilor ca și coautori a fraudei, depinde de ceea ce fac efectiv. În anumite cazuri se prea poate. Legislația răspunderii firmelor despre care am vorbit uh, arată că răspunderea pentru facilitare uh, este poate foarte ridicată, este mm, practic cofăptuitor în uh, legislația penală. Dar în anumite cazuri este mai dificil de stabilit cine este cofăptaș sau coautor. Atunci când este vorba de întregi rețele, trebuie să poți și dovedi acest lucru. În ceea ce privește scrisorile de sau avizele juridice, ele fac parte din aceste structuri juridice sau sunt folosite pentru structurarea juridică, o temă mai amplă pentru juriști în ansamblu. Eu nu știu dacă reguli mai severe fiscale ar fi utile, pentru că există multe mecanisme care nu-și doresc să fie abuzive, în timp ce este mai uh, important uh, ca părțile implicate să se poată baza pe uh, caracterul de încredere al consilierii fiscale. Mulțumesc! În ceea ce privește persoanele cu cetățenie dublă sau schimbarea domiciliului sau investițiile și pe scheme de rezidență, și dacă a sporit uh, numărul, nu suntem siguri, dar în orice caz există mai multe locații care oferă acest tip de uh, mecanisme în ultima vreme. Va trebui să vedem dacă este o problemă în creștere sau nu. Din datele din dosarul Panama putem uh, doar observa că anumite țări sunt supra reprezentante asta și în baza numărului de cetățeni. Pe de altă parte, Anumite nume par să vină din anumite țări unde vedem că au și rezidența, dar e tot ce putem spune în baza datelor din dosarul Panama. Mulțumesc uh, foarte mult. Din câte văd eu, grupul FDD și ENF nu au transmis uh, solicitări de intervenție pentru această primă rundă, deci dacă nu protestează nimeni. Ultimul nostru vorbitor de pe listă este din partea PPE, care uh, cred că este domnul Rozati. Da, mulțumesc, domnule președinte. Înțeleg din ceea ce ne-ați spus că acești uh, facilitatori, acești intermediari în sistemul, deci uh, se supun unui sistem dual de reglementare externă și autoreglementare, unde proporția variază între diferitele țări. Înțeleg de asemenea că nu este un sistem prea eficient pentru prevenirea activităților de planificare fiscală dăunătoare pentru persoanele implicate. Putem așadar avea o evaluare foarte critică în ceea ce privește funcționarea acestui sistem de reglementări um, externe și autoreglementare. De aceea vrem să vă întreb care este opinia dumneavoastră în ceea ce privește impunerea unor reglementări mai stricte în ceea ce privește consilierii fiscali și avocații pentru a le interzice, practic, de a să se implice în tot felul de scheme de planificare fiscală și să fie nevoiți să raporteze astfel de cazuri autorităților fiscale, dacă apar. Vă întreb dacă ar fi aplicabilă în practică o astfel de reglementare? Pentru că sigur că trebuie ținut cont și de nevoia de a servi interesele clientului și trebuie <clears throat> în același timp uh, găsit o soluție de echilibru și în nevoia de a raporta și a îndeplini cerințele legale. Ei bine, este o observație foarte interesantă și provocantă. Eu cred că Uh, nucleu rezidă în ceea ce ați spus, în implicarea în planificarea fiscală până la urmă și ce înseamnă acest lucru în definitiv. Evident că acești, aceste profesii nu ar trebui să fie implicate în facilitarea evaziunii fiscale. Acest lucru ar trebui să fie evident. Problema este că multe structuri offshore presupun elemente de evaziune Însă nu este foarte clar în ce măsură consilierii offshore sunt uh, implicați în elementele evazive. Mai există și altă preocupare cu privire la planificarea fiscală abuzivă, care încearcă să manipuleze legislația fiscală în așa fel încât uh, să mm, nu se considere că ar fi fost făcut intenționat de multe ori când uh, apără astfel de activități, spun că este perfect uh, legitim și legal. Mm, problema este că sunt, uh, nu sunt perfect legale, ci imperfect legale. S-ar putea să fie eficace sau nu. Se bazează pe aserțiunea că interpretarea legislației este una valabilă, care până la urmă trebuie să se dovedească în timp, dar se bazează pe aserțiunea de legalitate și pentru mine este dificil să văd în avans unde trebuie trasă linia. De aceea, în recomandarea noastră pentru un cod de conduită, spunem acestor uh, experți că trebuie să se gândească la implicații, că aveți obligația de a nu fi la limită, ci aveți și obligația de a vedea unde este limita și să obțineți și sfatul altor colegi de breaslă dacă aveți anumite îndoieli. De aceea, cred că este dificil să stabilești ceva care să fie aplicabil pentru toate schemele de planificare fiscală. Ori, dacă putem face mai mult pentru a ne asigura că elemente de evaziune nu pătrund și în structuri multinaționale, este alt element unde lipsa de informații ne împiedică să o facem, dar ce vedem din dosarul Panama este cât de importante sunt informațiile în acest sens. Însă, oricum, anumite obligații ar fi aplicabile, dar este greu de venit cu un răspuns foarte precis. Mulțumesc foarte mult! Aș dori de asemenea să mulțumesc cercetătorilor domnului Ian Roxon din partea London School of Economics și Willem de Grân. Și aș vrea să fiți de acord ca în eventualitatea în care colegii ar avea întrebări mai precise să vi le poată transmite în scris. Pentru că există multe întrebări legate de rolul uh, juriștilor și modalitatea în care am putea reglementa activitatea lor. Mulțumesc încă o dată foarte mult. Următorii noștri cercetători au venit la stand. Acum suntem în întârziere cu 10 minute, dar cred că vom putea recupera. Vom avea de a face cu un studiu referitor la evaluarea cadrului juridic, politic și instituțional privind practicile offshore legate de evaziunea fiscală, spălarea banilor și transparența fiscală în țările și teritoriile de peste mări ale UE profesor dr. Herman Brering din partea Groningen Center din, de la Universitatea din Groningen. Este primul intervenient care va prezenta situația țări, teritoriilor de peste mări ale regatului țărilor de jos, apoi uh, domnul Peter Clegg, care va prezenta situația acestor teritorii care aparțin Delegatul Unit și, în ultimul rând, domnul profesor Alexandru Metrot din partea Universității Cretei din Paris, care va prezenta situația teritoriilor de peste mări din Franța. Bun venit tuturor! V-aș ruga pe toți dintre dumneavoastră să vă încadrați în 10-12 minute. Eu nu voi mai continua cu prezentarea introductivă, tot din motive de economie de timp, deci uh, îi voi da cuvântul domnului profesor Breuring pentru început. Vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Regatul țărilor de jos are un caracter federal uh, și are un cadru legal, politic și instituțional mai degrabă complicat. Cred că doar 5% din populația Olandei știe, de fapt, care este acest cadru. Uh, o atitudine multinivel poate fi de mare folos. Următorul slide vă prezintă această situație și fiecare nivel corespunde unui capitol al raportului nostru. Regatul țărilor de jos este membru al Uniunii Europene. Cu toate acestea, legea europeană se aplică integral doar în partea geografic europeană a regatului, adică în Olanda. Regatul e alcătuit din patru țări, țările uh, caribene, Aruba, Curaçao și St. Martin, precum și firește țara uh, Olanda. TFUE vorbește de Antilele olandeze, a fost o țară a regatului în trecut, e vorba de uh, Curaçao, Bonaire, Stafia și Saba, dar din 2010 încoace, Antilele olandeze nu mai există ca și circumscripție. Țările caribene uh, au uh, uh până la 500.000 de locuitori. Din 2010 când o restructurare a regatului a avut loc, insulele Bonaire, Stathia și Saba au devenit parte a țării Olanda. Țara Olanda are partea ei europeană, precum și partea caribeană sau teritoriile caribene. De la începuturile Uniunii Europene, toate insulele din Caraibe Mm, țările și teritoriile de peste mări ale uh, Olandei au acest statut de țări și teritorii de peste mări. Legea, uh, legislația UE e validă doar în zona europeană a Olandei. În ce privește statutul de țări și teritorii de peste mări, insulele din Caraibe, în insulele Caraibe se aplică această legislație. Nu intru în um, detalii. Potrivit deciziei de asociere de peste mări, în special articolul 77 73 90, um, discutăm practic uh, jurisprudența uh, Uh, textelor Antillian Rice Mills și Immanent Sevinger. Mai mult decât atât, dorim să subliniem puterile Comisiei Europene de a reduce sau a retrage sprijinul financiar pentru țările și teritoriile de peste mări. După părerea noastră, puterile uh, juridice ale Comisiei Europene mm, depășesc uh, decizia de asociere de peste mări. Uh, acestea sunt uh, foarte importante în ce privește poziționarea economică și relațiile politice cu aceste teritorii. Am reamintit preambulul acestei decizii de asociere peste mări care sublinează nevoia de convergență cu țările și teritoriile de peste mări în domeniul serviciilor financiare. Rolul Comisiei Europene și al uh, OLAF este deosebit de important pentru că la nivelul regatului puterile fie lipsesc, fie sunt foarte slabe. Deși regatul țărilor de jos consistă din patru țări, în practică, firește, țara Olandei e predominantă, fiind cea mai mare din cele patru țări și având cele mai multe resurse, atât umane cât și financiare. Asta înseamnă că legea celor trei țări caribene este, se inspiră din uh, Olanda europeană. Și, deci, legea olandeză poate fi interpretată ca un transplant legal sau juridic. Majoritatea legislației celor trei țări caribene au o versiune prealabil în legislația olandeză. Și de vreme ce legislația olandeză se bazează pe achiul comunitar, tot ce ține de evaziune fiscală, transparență fiscală, spălare de bani, se poate spune că legislația țărilor caribene se bazează în bună măsură pe legea europeană, deși o versiune uh, preliminară există. diferențele sunt mari între Olanda și țările și teritoriile de peste mări. Pentru că acestea țin de uh, un control de la Haga. Pentru a înțelege cadrul instituțional al regatului Olandei, ținem seama de sensibilitățile politice Uh, tot ce se întâmplă în Oceanul Atlantic. Sigur că în vremurile, col- vremurile coloniale și-au lăsat uh, amprenta, sau mai bine zis, cicatricile. Uh, aceste sensibilități politice țin seama și de diferențele culturale, dezechilibrul, dintre, put- dezechilibrul de putere între Olanda europeană și teritoriile din Caraibe. Oricum, guvernanța teritoriilor Uh, ține de ce se întâmplă la Haga și nu se dorește intervenția în aceste țări din Caraibe. Potrivit guvernului regatului țărilor de jos, bună oară, încălcarea legislației de mediu însemnând sau încălcarea drepturilor fundamentale, nu justifică intervenții în politica uh, țărilor din Caraibe, doar atunci când un element constituțional e în joc, regatul își utilizează puterea de a interveni. Și un exemplu recent e persistența regatului de a, organiza alegeri în Curaçao, care au avut loc chiar vinerea trecută. Trebuie recunoscut că țările din Caraibe ale regatului țărilor de jos sunt societăți uh, la scară foarte redusă și ca atare, aceste, în aceste societăți e greu de suprimat parțialitatea, nepotismul și polarizarea. Iar uh, oamenii din Caraibe își dau seama de aceste lucruri și deși se plâng de dominanța uh, judecătorilor din Olanda Europeană, majoritatea acceptă necesitatea acestor judecători uh, independenți și imparțiali de dragul legii și al stabilității. Lucruri atât de importante pentru economie și mai ales pentru sectorul turismului. Uh, Carta regatului este Constituția. Articolul 3 identifică puterile regelui care sunt specifice și limitate la apărare, afaceri externe, cetățenie și naționalitatea, pavilionul vaselor. Alte puteri ale regelui sunt acele de a modifica legislația țărilor din Caraibe și de a se interpune dacă o astfel de țară din Caraibe nu își respectă obligațiile. O obligație importantă, dar vagă, e aceea stipulată la articolul 43 printre altele, de a urma niște reguli de bună guvernanță. În ce privește spălarea de bani, transparența fiscală, evaziunea fiscală, cele trei țări din Caraibe au o legislație extinsă, inspirată în bună măsură de legislația europeană și olandeză. Deci putem conchide că puteri legislative uh, anterioare sunt suficiente pentru a combate evaziunea fiscală și a asigura transparența fiscală. Dar în același timp, nu e niciun secret că în țările din Caraibe implementarea, uh, punerea în aplicare a acestei legislații e mai degrabă slabă. E vorba de lipsă de bani și de resurse umane și ă, de prioritizare. Într-adevăr, avem impresia că spălarea de bani, evaziunea fiscală și transparența fiscală au o prioritate sporită. Întâi, din cauza interesului guvernelor regatului în situația financiară a țărilor din Caraibe. Ca o consecință, Olanda promovează inițiative potrivit cărora corporații din regat să coopereze cu țările din Caraibe. O cooperare reflectată uneoară de legea uh, supravegherii fiscale în St. Martin. Astfel de regulamente stabilesc modalitățile de supraveghere financiară. În al doilea rând, toate cele trei țări ca, din Caraibe cunosc prevederile băncii centrale uh, în ce privește combaterea spălării de bani și evaziunii fiscale. Banca Centrală din Aruba, uh, Banca Centrală Curaçao și Saint Martin. Ambele bănci din Caraibe conlucrează de aproape cu Banca Centrală a Olandei Europene. Cu toate acestea, în ce privește integritatea și funcționarea băncii centrale din Aruba, respectiv din Curaçao, Banca Centrală Olandeză trebuie să-și extindă supravegherea Apoi, serviciile de procuratură cooperează îndeaproape și pe teme uh, financiare și fiscale. Cadrul legislativ instituțional al insulelor Bonaire, Statia și Saba arată că aceste teritorii sunt parte a țării Olanda. Prin urmare, legislația lor începește evaziunea fiscală, spălarea de bani și transparența fiscală, sunt stabilite de guvernul olandez de la Haga. Iar implementarea, punerea în aplicare a acestei legislații este supravegheată de instituțiile olandeze, Banca Centrală Olandeză și Autoritatea Națională uh, asupra piețelor financiare. Elementele cheie, cum vă explicăm, noi am avut uh, o abordare multinivel pentru a înțelege cadrul instituțional deja și în ce privește țara Olanda, există bune oportunități de a exercita influență asupra țărilor și teritoriilor de peste mări, în ce privește practicile offshore. Mă refer în special la Boner, eh, Stasia și Saba, care sunt parte a țării Olanda. Acolo e limpede controlul eh, de la Haga și legislația în ce privește evaziunea fiscală și spălarea de bani este strict legea olandeză. Punerea în aplicare a acestea e în, realmente o temă olandeză. În ce privește însă cele trei țări autonome din Caraibe, ale regatului țărilor de jos. Exercitarea de influență asupra acestor trei teritorii de peste mări în combaterea practicilor offshore oportunitățile sunt mai degrabă limitate și posibilitățile. În schimb, în practică lucrurile stau altfel. La nivelul regatului trebuie să conchidem că relațiile între Olanda europeană și țările și teritoriile de peste mări este ambiguă, în special eh, pentru țările autonome din Caraibe, Curaçao, Aruba și St. Martin a căror poziție e una ambiguă, cum spuneam, între dependență și independență. Iar autoritățile olande europene nu pot uh, acționa decât cu deosebită precauție. Fostele puteri ale regatului, dominate de guvernul olandez, sunt limitate, foarte limitate. Aceste restricții combinate cu lacune în punerea în aplicare a legislației în țările din Caraibe, e compensată parțial de cooperarea adesea inițiată de guvernul olandez de la Haga. Prin urmare, conchidem că autoritatea guvernului nu e garantată în țările, cele trei țări din Caraibe și, după părerea noastră, Uh, modalitățile de soft power pot fi complementate aici la nivelul Uniunii Europene. Ar trebui să ne gândim la subvenții și la competențele Comisiei Europene în cadrul deciziei de asociere peste mări, precum și uh, activitățile OLAF uh, în ce privește verificarea fondurilor trimise către țările ștertorilor de peste mare. Acum, în ce privește viitorul regatului țărilor de jos. E bine, acesta e plin de incertitudini și de riscuri, în special în Curaçao, St. Martin. Uh, situația e fragilă. Mm, majoritatea cetățenilor din Aruba își doresc să intensifice relațiile între Aruba și uh, regat, precum și uh, cu Uniunea Europeană. Și și-ar dori mai degrabă un statut de regiune decât de uh, teritoriul de peste mare. Uh, la alegerile de săptămâna trecută, o mică majoritate a ales opțiunea regatului. Dar, repet, a fost o majoritate limitată. În viitor, lucrurile se pot schimba deoarece în St. Martin, în special, continuă probleme mari de corupție Uh, cadrul legislativ francez ar putea fi un model pentru regat, dar trebuie să fim realiști, să privim situația politică. Ce privește viitorul transparenței fiscale în aceste țări și teritorii de peste mări, e încă un teritoriu necunoscut. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Uh, Uh, colega mea uh, olandeză mi-a tras atenția asupra uh, pronunției numelui Groningen, care se pronunță de fapt Groningen și trebuie să mă refer și la un celebru fotbalist, uh, Van de Gek. Acum trecem la următorul vorbitor, domnul Clegg. Thank you very much. Uh, I just want to... Mulțumesc. Aș dori să vă prezint uh foarte pe scurt uh, teritoriile de peste mari, mai uh, ales în ce privește structura economică și relațiile cu Regatul Unit, să vă prezint uh, cadrul juridic, politic și instituțional care include relațiile din viața de zi cu zi și influența asupra serviciilor financiare a acestor teritorii de peste mări. Și câteva concluzii în final și câteva recomandări. În primul rând, o privire de ansamblu acestor teritorii. Există 14, 12 dintre ele legate de Uniunea Europeană, 6 dintre ele uh, figurează pe diapozitiv. Spre deosebire de teritoriile din Franța și uh, din țările de jos, fiecare teritoriu are o relație constituțională diferită cu Regatul Unit. Bineînțeles că există asemănător, dar există și diferențe importante pe baza istoriei teritoriilor respective dacă au făcut parte dintr-un proces de uh, integrare regională, de exemplu, sau dacă un teritoriu a fost uh, controlat de un alt teritoriu și toate aceste elemente au avut un impact asupra uh, libertății constituționale de care s-au bucurat aceste teritorii. Dar există câteva prevederi legislative și constituționale care susțin relațiile, majoritatea dintre ele provenind din Regatul Unit. Deci, Uh, relația este definită de către Regatul Unit, Constituția este uh, promulgată de către Regatul Unit și guvernatorul care reprezintă acolo Regatul Unit joacă un rol foarte important. Cel puțin pe hârtie, uh, există o supremație a Regatului Unit asupra acestor teritorii de peste mări. Însă, așa cum vom vedea puțin mai târziu, echilibrul puterilor și autoritățile uh, Uh, sau uh, competențele autorităților nu sunt atât de bine delimitate, pentru că între ultimii ani aceste teritorii au uh, negociat mai multă autonomie. Din punct de vedere economic, sunt teritorii auto care se autoadministrează, cu excepția Monserrat. Însă există regiuni care se bazează doar pe o industrie. Deci se pune problema durabilității, a sustenabilității și a vulnerabilității. Sunt chestiuni importante asupra cărora voi reveni în ceea ce privește uh, situația legală și politică a uh, finanțelor offshore. Bineînțeles că toate au interese în desfășurarea acestor activități offshore, sigur, unele mai mult decât altele. Uh, ne axăm mai ales pe insulele Virgine Britanice, apoi insulele Cayman, interese în sistemul bancar și Bermuda în domeniul asigurărilor și reasigurărilor. Și au existat acțiuni la nivel internațional și local pentru a îmbunătăți transparența acestor uh, centre. Uh, prin uh, procesul de, de raportare european sau standardele OCDE. Uniunea Europeană a avut un rol foarte important, de exemplu, în uh, urmă cu 10 ani a existat directiva privind economiile. Uh, uh, insulele Cayman au fost obligate să o adopte, au opus rezistență, dar până la urmă Regatul Unit a exercitat presiune și deci directiva s-a aplicat. Care este problema? Problema este că există intenția, dar nu și capacitatea pentru a duce la bun sfârșit. Deci există uh, structuri insuficiente, mai ales personalul. Personalul nu este insuficient și de asemenea și competența, experiența acestui personal este uh, insuficientă. Uh, Câteodată chiar uh, uh, cei care lucrează în serviciile respective se plâng în legătură cu faptul că nu au cum să pună în uh, aplicare legislația respectivă. Uh, totul are de-a face și cu lipsa de capacitate a acestor uh, um, teritorii. Câteodată sunt afectate și de uh, lista, lipsa de informații și apoi legislația împotriva denunțătorilor, de exemplu în insulele Virgine Britanice. Deci putem vorbi că există de, de, de câțiva factori uh, Uh, care intervin în viața de zi cu zi. De exemplu, în Anguilla, Monserrat uh, și insulele Caiman, guvernatorul este cel care este răspunzător pentru uh, activitatea offshore. De exemplu, el cooperează cu toate autoritățile de la serviciile financiare din aceste teritorii. Dar chiar dacă guvernatorul are răspunderea finală pentru teritoriile respective, um, totuși lucrurile nu sunt foarte clare. În primul rând, guvernatorul trebuie să dea seama la Londra, bineînțeles, dar reprezintă și teritoriul respectiv. Și deci uh, putem vorbi de o dublă funcție pentru acești guvernatori, ceea ce face ca rolul lor de a reacționa și de a raporta uh, pe lângă Regatul Unit Uh, și a păstra, uh, de asemenea, uh, o atenție specială și pentru ce se întâmplă pe teritoriul respectiv. Apoi, lipsa de resurse financiare. Chiar dacă guvernul controlează situația, finanțarea vine de la teritoriul uh, respectiv în parte. Deci fiecare guvern uh, trebuie să-și voteze bugetul, să decidă cum sunt cheltuiți banii respectiv și uh, regulamentul financiar offshore e o decizie pe care uh, teritoriul trebuie să o ia în legătură cu afectarea de resurse. Apoi, guvernatorul poate să fie trimis de la Londra, parașutat de la Londra și poate că nu uh, Uh, cunoaște foarte bine felul în care funcționează teritoriul respectiv și trebuie să se adapteze și la împrejurările uh, din teritoriul respectiv și la comunitățile respective, ceea ce înseamnă că rolul lor nu este întotdeauna foarte ușor. În teritoriile mai uh, mari, care sunt centre financiare offshore, guvernatorul nu are niciun rol oficial. Deci există comisii care beneficiază de un grad de autonomie, dar mm, ca și în cazul uh, insulelor Caiman, uh, autoritățile britanice și cu autoritățile de pe insule cooperează împreună. Mi se pare interesantă comparația cu țările de jos. Regatul Unit nu dorește să meargă prea uh, departe pentru a obliga aceste teritorii să adopte uh, un cadru de reglementare. Reglatul Unit este conștient de faptul că aceste teritorii beneficiază de un grad de autonomie și deci nu uh, se bagă prea mult pe ce se întâmplă pe aceste teritorii. Ceea ce nu înseamnă că nu există și situații în care s-a întâmplat, uh, în care Regatul Unit să fi avut un rol mai puternic. Trebuie să ne întoarcem în 1989 Uh, speța Montserrat, sigur că uh, s-au întâmplat foarte multe în ce privește autonomia. Pe atunci, în 1989, existau acuzații în legătură cu spălarea de bani în uh, sectorul financiar în Montserrat. Pe atunci, guvernul respectiv controla sectorul în mod exclusiv. Însă, având în vedere că situația se înrăutățise atât de rău, guvernul Uh, cu sprijinul uh, guvernului britanic, a hotărât să readucă sub controlul guvernatorului sectorul financiar. Deci dacă Regatul Unit uh, câteodată nu dorește să-și folosească competențele pe deplin și Criminal Finance Bill este un exemplu foarte ilocvent în acest sens, câteodată se poate, Regatul Unit poate să-și folosească puterea de persoasiune pentru a readuce situația sub control. Sigur că totul depinde de contextul economic de la fața locului. Să vedem acum din perspectiva politicii. Așa cum spuneam, Regatul Unit nu își folosește pe deplin toate competențele. Se folosește mai degrabă consensul și persoasiunea. Regatul Unit consideră că relațiile de bună calitate cu guvernele alese în mod democratic sunt de preferat și consideră că uh, trebuie să încurajeze aceste guverne să conducă teritoriul respectiv uh, în mod adecvat și să nu intervină uh, puterea de la Londra. Apoi, chiar dacă guvernatorii sunt numiți în funcție și beneficiază conform Constituției de anumite prerogative, ei nu le folosesc decât în situațiile cele mai grave. Pe de altă parte, guvernatorii pot să folosească influența la nivel local. Însă există foarte, uh, au foarte puține pârghii pentru a provoca schimbări radicale. Um, schimbările la nivelul de, minim, de nivelul mediu um, nu sunt de competența guvernatorului, pentru că el nu are marja și nu are instrumentele la dispoziție pentru a schimba situația. Apoi, uh, există insuficient personal, uh, anumiți uh, funcționari civili, bugetari, trec de la un minister la altul și e o lecție pe care am învățat-o recent, pentru că credem că trebuie să se acumuleze experiență. În ce privește economia, Regatul Unit încearcă să se asigure că aceste teritorii sunt autonome din punct de vedere economic, atât guvernele uh, laburiste cât și cele conservatoare. Deci aceste servicii financiare sunt foarte importante în acest context al uh, uh, autonomiei orice uh, scădere a resurselor ar uh, putea să necesite un sprijin financiar din partea Regatului Unit, uh, care însă nu dorește să folosească această pistă. Și teritoriile consideră că această autonomie financiară permite o autonomie politică suplimentară. Deci, teritoriile doresc să fie autonome, să se dezvolte, să se descurce singure. Sigur că există și legături foarte puternice cu City de la Londra de la uh, momentul lor și până ziua de astăzi există fluxuri continue între teritorii și Londra, deci este o legătură foarte puternică. Iar uh, tot din punct de vedere economic, de la criza din 2007-2008, Regatul Unit a încercat să uh, intervină felul în care se iau decizii uh, economice și bugetare. Deci chiar ă, dacă putem spune că ă, autonomia financiară a acestor teritorii a supraviețuit crizei economice, Regatul Unit a încercat să reducă, să taie cheltuielile în aceste teritorii. Le-a încurajat să-și gestioneze mai bine finanțele, de exemplu. În toiul crizei, când ă, situația din multe teritorii a fost extrem de dificilă, guvernul laburist din 2008-2009 a sugerat uh, uh măsuri uh, directe, de exemplu în insulele Cayman, deci colectarea de taxe și impozite. Ceea ce însă a fost o idee care s-a pierdut după ce guvernul laborist a plecat de la putere de când uh, condițiile economice s-au uh, înăsprit, uh, influența britanică vizează doar tăierile bugetare, o mai bună gestionare a finanțelor, să se asigure că sectorul financiar, care este atât de important pentru economia acestor teritorii, să fie menținut. În fine, câteva concluzii și câteva recomandări. După cum ați putut constata, în pofida faptului că Regatul Unit este suveran și are autoritate supremă asupra acestor teritorii, relațiile sunt nuanțate și câteodată confuze. Uh, teritoriile beneficiază de un grad uh, destul de mare de autonomie. Putem spune că autoritatea britanică este destul de diluată, intervenția uh, este complicată, întârziată și câteodată chiar trecută cu vederea așa cum spuneam, se încurajează autonomia economică a acestor teritorii, o trăsătură principală. Ceea ce nu înseamnă că Regatul Unit și teritoriile nu cooperează strâns pentru a se asigura că serviciul financiar offshore uh, supraviețuiește, dar e, uh, marja de manevră este foarte mare. Ar trebui, de exemplu, să se uh, susțină cadrele de reglementare, să se abordeze lacunele uh, trebuie să se încurajeze o economie mai echilibrată, iar Regatul Unit trebuie să aibă un rol mai activ în acest domeniu, mai ales din perspectiva dezvoltării. A trebuit să uh, vadă cum banii astfel uh, obținuți să fie investiți în dezvoltarea economiei locale. Există câteodată o diferență foarte mare între PIB-ul pe capital și ce se întâmplă la fața locului în teritoriile respective. Uh, Regatul Unit ar putea să joace un rol uh, important, mult mai activ în aceste teritorii, inclusiv prin uh, finanțarea offshore. Însă, bineînțeles că elefantul din cameră, din OTA, este Brexitul și nimeni nu știe cum va evolua situația. E clar că va crește vulnerabilitatea Regatului Unit și a teritoriilor. Și Uh, dacă vrem ca capacitatea autorităților să rezolve problemele, atunci va trebui să așteptăm uh, negocierile de după Brexit. Mulțumim! Ultima prezentare vizează teritoriile de peste mări din Franța. Îi dăm cuvântul uh, domnului Alexandre de la Motte. Prezentarea va fi în limba franceză. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres Domnule președinte, domnilor și domnilor, e o deosebită onoare pentru mine să vă prezint astăzi studiul pe care l-am redactat în lunile din urmă. Și vă mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să mulțumesc uh, membrilor serviciilor care m-au uh, ajutat, unitatea uh, evaluare ex post, în special doamna Isabel Ioanides, cu care am conlucrat foarte constructiv. Câmpul acestui, are acestui studiu sunt țările și teritoriile de peste mare ale Franței, în număr de 5. Această listă e evolutivă în funcție de uh, ce se întâmplă la nivel instituțional. O să vedeți imediat și o hartă. Vorbim azi de Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-Miquelon, uh, Wallis și Futuna, insulele, și Polinezia franceză, uh, ceea ce numim Noua Caledonie, care comportă o serie întreagă de subansamble Această listă evoluează pentru că într-o primă versiune a TFU, San Bartolomii nu era o uh, țară sau teritoriu de peste mări, ci o comună. Un departament, altfel spus, de peste mări, uh, aparținând Guadelupei. Apoi, San Bartolomii s-a separat de Guadelupa pentru a deveni astăzi o țară sau teritoriu de peste mări. Tot așa, inițial, în această listă figura și insula Mayotte, care între timp a devenit un departament al Franței de peste mări. Harta pe care o vedeți acum arată implantarea geografică a acestor diverse țări sau teritorii de peste mări. În dreptul constituțional francez, în articolul 73-74 al Constituției mai precis, există două statuturi ale colectivităților de peste mări în sensul larg. O funcție al istoriei. Pe de-o parte, în, cu numele în albastru, pe această hartă sunt entități care în același timp, și asta uh, complică mult lucrurile, sunt departamente și regiuni de peste mări, bună oară Martinica, Guadelupa, Guiana franceză, dacă ne interesăm la partea din Atlantic și apoi în Oceanul Indian găsim uh, din 2014 insula Maiot, cum vă spuneam, care înainte avea un statut, precum și uh, Reunion. Apoi, în roz, vedeți așa numitele colectivități de peste mări. E vorba de entități cu un alt statut decât acela de departament sau de regiune și majoritatea potrivit dreptului UE sunt țări sau teritorii de peste mări, iar dacă privim la Atlantic, la nord găsim Saint-Pierre-Miquelon, apoi Saint-Martin și Saint-Barthélemy, San Martin nu este o țară sau teritoriu de peste mări potrivit UE, ci e o regiune ultraperiferică, în timp ce San Barthélemy, care inițial era un subansamblu al unui departament de peste mări, a devenit o colectivitate de peste mări și, potrivit uh, UE, o țară sau teritoriu de peste mări și intră, prin urmare, în area studiului nostru. În Oceanul Pacific găsim trei ansambluri de uh, insule, adică arhipelaguri, pe de-o parte, Polinezia franceză, uh, Wallis și Futuna și Noua Caledonie. Există o anumită corespondență între ceea ce prevede dreptul constituțional francez pe de o parte și dreptul european Europene pe de altă. În roșu, în acest tabel recapitulativ, veți vedea colectivitățile potrivit uh, legislației UE regiuni ultraperiferice și deci nu fac parte din studiul nostru pentru motiv simplu, anume dreptul primar și dreptul derivat al UE se aplică automat în aceste regiuni în mod direct, legislatorul francez are obligația, ori de câte ori transpune o directivă europeană, să o extindă geografic la aceste regiuni ultraperiferice. Teritoriile care ne interesează pe noi sunt cele care figurează în alb, în prima coloană a tabelului, San Barthélemy, Saint-Pierre-Miquelon, Wallis și Futuna, Polinezia franceză și Noua Caledonie. E de știut că în dreptul constituțional francez există două tipuri de regimuri juridice aplicate acestor colectivități și vedeți în coloana din mijloc. Com, adică colectivități de peste mări, abrevierea AS înseamnă asimilate și SP înseamnă uh, specializare. Cu metode diferite ajungem la același rezultat în câmpul ce ne interesează, pentru că atunci când se aplică regimul de asimilare, principiul următorul. Legile metropolitane franceze se aplică cu excepția dispozițiilor contrare. Vom vedea că e cazul în materie fiscală pentru a determina bunoară nivelul de impozite, dar, în schimb, nu e valabil în ce privește combaterea spălării de bani sau cooperarea administrativă. Atunci când vorbim de regimul specializării, e o altă logică ce se aplică, dar care, în cazul studiului nostru, ajunge la același rezultat, anume legea metropolitană nu se aplică decât dacă Parlamentul francez, metropolitan prin urmare, decide ca aceste legi să fie extinse la aceste teritorii. Și în materie de fiscalitate, când se uh, stabilește baza de impozitare sau rata, guvernul metropolitan are o mare putere, însă atunci când e vorba de combaterea spălării de bani sau când e vorba de a organiza o cooperare administrativă, legislativul francez întotdeauna prevede și o extindere a dispozițiilor de drept național metropolitan și la aceste teritorii. Rezultatul final, prin urmare, în câmpul studiului nostru va fi același. O anumită autonomie a colectivităților în materie fiscală, atunci când se uh, referă la stabilirea bazei de impozitare sau a recuperării și, în schimb, o aplicare fie prin asimilare, fie prin specializare a dreptului metropolitan în țările satelitorilor de peste mări care ne interesează anume spălarea de bani sau cooperarea administrativă, deoarece legislativul francez o dorește. E important, în termen general, să înțelegem că aceste colectivități de peste mări nu sunt deloc independente. Au foarte puțină autonomie, nu au suveranitate, au doar competențe. Competențe prevăzute de Constituție. Altfel spus, Constituția și le, o eventuală altă lege națională care decide că o anumită colectivitate poate să facă sau nu cu tare lucru. Uh, se dispune domeniul în care are sau nu are autonomie Adică metropola mai of- poate oferi competențe, dar poate și să retragă orice competență în orice moment. Și asta pe noi ne interesează. Există o anumită autonomie în materie fiscală pentru colectivități, însă nu există autonomie în materie de spălare de bani sau cooperare administrativă. Câteva cifre care vizează aici uh, populația, PIB-ul, sectoarele cheie. Și un element foarte important din punct de vedere economic e următorul. Colectivitățile de peste mări franceze sunt sărace, nivelul de viață e foarte scăzut și pentru anumite colectivități vedem că ajutoarele acordate de către metropolă sunt foarte importante. Bună oră, Polinezia franceză sau Noua Caledonie, se depășește miliardul de euro ajutor financiar acordat de metropolă către aceste colectivități. Dacă ne uităm și la detaliul activităților ce se derulează aici, vedem că sectorul public e principalul sector de activitate, finanțat, bineînțeles, de statul metropolitan. Trei puncte importante în prezentarea mea. Evaziunea fiscală și combaterea spălării de bani, apoi transparența fiscală. De fiecare dată am să uh, vă prezint uh, uh, principalele învățăminte pe care le-am tras. 1. Evaziunea fiscală. O problemă jenantă e următoarea. Mi-a fost extrem de greu să găsesc date pertinente. Datele sunt foarte puține la număr, adesea uh, sunt perimate și veți vedea în studiul scris că vorbim de anii 2010, 2011, 2012, pentru că administrațiile fiscale locale nu produc aceste date. Alte organisme de audit, la fel, de unde o seamă de dificultăți, cum vă spuneam. Avem o mică problemă tehnică, dar v-aș propune să continuați, estimate domn, și în paralel încercăm să rezolvăm problema tehnică. Vorbeam de această dificultate, dificultate, e greu apoi să reconstituim datele. Și atunci ne întrebăm dacă nu cumva există riscul de uh, evaziune fiscală din aceste teritorii și țări de peste mări. Situația acestor teritorii e variabilă și există două astfel de teritorii unde apar dificultăți tocmai din cauza uh, ratei mici de impozite directe. Colectivitatea a, a luat uh, această decizie. Nu există impozit pe societăți, impozit asupra venitului uh, sau profitului rezidenților. Pentru non-rezidenți tema e diferită. În celelalte trei colectivități, adică Noua Caledonie, Polinezia franceză și Saint-Pierre-Miquelon, nivelul impozitelor obligatorii e similar cu ceea ce uh, putem găsi în uh, alte state membre ale Uniunii Europene aici impozitarea nu e prea scăzută. O altă dificultate cu care m-am confruntat, fără a avea mijloace, uh, autoritățile fiscale nu efectuează controle suficiente și în studiu uh, arată o seamă de cifre. Numărul controlelor e foarte, foarte scăzut și, prin urmare, nu avem date disponibile. Însă lucrurile trebuie puse în perspectivă, să nu exagerăm riscurile de evaziune fiscală în țările și teritoriile de peste mări. Fiscalitatea e foarte favorabilă pentru rezidenți, în schimb, e cât se poate de favorabilă pentru non-rezidenți, care uh, trebuie să plătească o serie întreagă de impozite directe. În Barthélemy, de exemplu, trebuie să uh, locuiești în timp de 5 ani înainte de a deveni rezident fiscal, uh, ceea ce înseamnă o dublă impozitare, atât în țara de origine cât și la San Barthélemy un alt element important sunt distanțele geografice și dificultatea de uh, acces. Pentru a ajunge în Polinezia franceză de la Paris e nevoie de mai mult de 24 de ore și privește, ce privește spălarea de bani. O altă dificultate e că sistemul bancar local este uh, foarte primar, bazic și nu permite realizarea unor operațiuni prea sofisticate. În al doilea rând, uh, spălarea de bani. E bine, în mod tradițional, legislatorul francez uh, alege de fiecare dată să extindă la aceste teritorii ale sale legislația europeană. Altfel spus, ori de câte ori se transpune o directivă europeană, în timp ce legislatorul francez nu e obligat, el decide totuși să extindă aplicarea acestor uh, directive la țările și teritoriile de peste mări, iar când intervine un regulament european care nu necesită transpunere, se face uh, alegerea de uh, elaborarea unei legi specifice pentru teritoriile și țările de peste mari. Bună oară, în decembrie 2016 uh, s-a adoptat o astfel de lege. Sigur că există riscuri de neaplicare a acestor legi, dar trebuie știut că uh, există o insuficiență mai întâi a declarațiilor de suspiciune, adică atunci când uh, cineva e bănuit că face spălare de bani, uh, notarul, expertul contabil trebuie să facă o declarație de suspiciune către autorități, însă vedem că din teritoriile de peste mări uh, parvin foarte puține astfel de atenționări. Mecanic există foarte puține controle peste mări după cum există foarte puține declarații de suspiciune, uh, cum spuneam. O altă dificultate ține de lipsa de date și, în termeni mai general, o lipsă de cultură a combaterii uh, spălării de bani din partea profesioniștilor din plan local. Din nou, lucrurile trebuie spuse în perspectivă, adică dacă ne interesează structura sistemului bancar, vedem că riscurile de spălare de bani uh, sunt scăzute toate instituțiile financiare care exercită o activitate în teritoriul și țările de peste mări sunt sucursale ale unor grupuri franceze care funcționează în metropolă. Majoritatea în plus sunt uh, instituții publice de ce mai e riscul scăzut. Potrivit datelor pe care le avem, am examinat numărul de conturi bancare deschise și sumele uh, ce figurează pe aceste conturi, pentru că sunt informații centralizate de Banca Franței și ne dăm seama că masa financiară vehiculată acolo e foarte slabă. În anumite țări și teritorii, bună oră, Oalis și Futuna, 60% din populație nici măcar nu are un cont în bancă. Ce privește transparența fiscală, în încheiere, legea, precum și convențiile care leagă Franța de teritorii, permit schimbul de informații într-o manieră relativ eficace. Vedeți pe ecran dispoziții citate. Termen general, Franța depășește standardele OCD, bună oară, administrația fiscală metropolitană poate face controle fiscale în uh, țările și teritoriile de peste mari. Sau poate obține acele informații cu ușurință. Sigur, toată lumea uh, deplânge faptul că nu sunt uh, informații ce țin de eficacitate, însă raportul din OCDE, exemplaritatea Franței este subliniată de grupul de studiu OCDE. Mai ales că Franța se plânge în rapoarte uh, parlamentare de asimetria vis a -vis de uh, alte state. În concluzie, există foarte puține riscuri care, din punct de vedere practic sau teoretic, uh, uh, sunt mai prezente în statele membre, și uh, înțelegem că sunt trei factori. Controlul statului central, primul element, faptul că în al doilea rând reglementarea europeană se aplică chiar dacă nu suntem obligați și în al treilea rând, în termen general, nici structurile economice, nici cele bancare în realitate nu favorizează aceste uh, practici uh, fiscale condamnabile. Sigur, ameliorări ar putea fi aduse, o mai bună cultură, mai multe resurse, uh, faptul că profesioniștii locali uh, ar trebui poate mai mult sensibilizați la riscuri. Ultima mea concluzie, modelul francez poate sau nu servi drept model altora, un lucru evocat deja de uh, ceilalți intervenienți și vedem că uh, teoretic există aici o ambiție, dar Firește, ambiția realizării practice e departe de realiza. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, spune președintele. Mulțumim foarte mult că ați respectat timpul alocat. Înțeleg că a fost dificil pentru că există multă informație de împărtășit, dar uh, uh, cred că, la fel ca mine, colegii mei au profitat azi de uh, uh, o prezentare geografică foarte extinsă. Am învățat multe. Deci trecem acum la primul vorbitor, primul coraportor al Comisiei PANA, domnul Iepe Cofod. Mulțumesc, Mulțumesc domnule președinte. Voi fi subțin pentru că avem timp limitat la dispoziție. Mulțumesc pentru prezentări. În primul rând, aș dori să spun că ceea ce încercăm să analizăm și în comisia noastră este legătura între intermediari, centre offshore, paradisuri fiscale și aici este important să analizăm și teritoriile de peste mări. Poate ne dați mai multe informații, dacă din cercetările dumneavoastră considerați că există indicatori cheie care să poată defini, defini un paradis fiscal. Prima întrebare. Și a doua întrebare, care este, în opinia dumneavoastră, criteriul optim pentru paradisuri fiscale și acum legat de reguli și aplicare? Standardele care există la nivel internațional în ceea ce privește transparența și cooperarea la nivel de OCDE și UE, cum credeți că ar fi cel mai bine implementate. Credeți că UE ar trebui să aibă un rol mai direct prin intermediul teritoriilor sau credeți că este suficient ca statele naționale uh, care controlează aceste teritorii să aibă un rol mai pronunțat? Credeți că ar, um, ce-ar ajuta mai mult în um, evitarea planificării fiscale agresive. Mulțumesc. Încercați totuși să respectați timpul de un minut pentru întrebări. Mulțumesc pentru aceste întrebări. Indicatorii cheie, dacă am înțeles bine întrebarea dumneavoastră, pentru paradisuri fiscale și așa mai departe. Deci teritoriile care țin de regatul uh, țărilor de jos să uh, nu sunt neapărat uh, predispuse a fi paradisuri fiscale. Este vorba de insule foarte mici, uh, Burnera, de pildă, 17.000 de locuitori, uh, se pune accentul mai mult pe turism. În alte, pe alte insulă mm, trăiesc 1500 de persoane, deci economia se leagă mai mult de sectorul turistic. Sunt prezente marile hoteluri internaționale care la rândul lor lucrează cu standarde internaționale. Deci problema mai mare cu spălarea banilor și așa mai departe e în Caraibe. Criteriile optime, transparența, Desigur, este foarte importantă reglementarea. Autoreglementarea este dificilă. Reglementările financiare lucrează cu multe norme vagi, de aceea legislația de tip soft are un rol important, ceea ce în experiența mea presupune că transparența ar putea deveni o problemă. În ceea ce privește cea de-a treia întrebare, tipul de reglementări, prol direct sau cum se poate îmbunătăți nivelul de implementare, e o mare problemă. Nu, în ceea ce privește teritoriile care țin de țările de jos, pentru că, așa cum vă explicam, nu ține de administrația olandeză, dar în ceea ce privește cele trei țări, regatul nu are niciun fel de prerogative și în niciun caz țara Olanda. Președintele intervine. Din păcate, suntem limitați ca timp. Poate că doar și ceilalți doi vorbitori să intervină cu completări. Foarte pe scurt, sunt de acord cu colegul. Cred că în ceea ce privește teritoriile, interesant este interesul pe care îl au în sau ponderea pe care le au în sectorul offshore față de uh, numărul lor de populație. Deci, capacitatea acestora. Până la urmă, indiferent de reglementări, trebuie să existe capacitatea necesară pentru a o implementa. Aceasta este o chestiune importantă și natura acestor societăți mici în care toată lumea cunoaște pe toată lumea, unde nu se știe dacă există încrederea de a vorbi uh, deschis și liber în astfel de societăți. Și în al treilea rând, cred că pentru toriteri este o, un mare regret că se întâmplă, sau se întâmplă Brexitul. Până la urmă, ar fi fost mai util să fie în interior atunci când se discută legislația europeană au fost trei întrebări care m-au vizat. În primul rând, indicatorii cheie pentru a identifica un paradis fiscal. Există doi indicatori care pot fi folosiți. În primul rând, nivelul de impunere, deci care este uh, volumul de impozit care este perceput pentru o tranzacție pe un teritoriu sau uh, dacă această tranzacție s-ar face în, alt, uh, în altă regiune, dacă ar exista o diferență, 50% și așa mai departe. O altă, un alt indice reprezintă cooperarea între administrații. Deci, când administrația fiscală dintr-un stat cere informații în legătură cu un contribuabil pe un alt teritoriu, dacă primește aceste informații ușor, dacă primește un răspuns sau nu, dacă primește un răspuns pozitiv sau negativ și dacă uh, răspunsul este pozitiv, dacă e suficient sau nu. Ce se întâmplă OCD cu acest sistem interpar? ales, e o metodă foarte bună pentru a identifica uh, statele sau teritoriile care nu cooperează. În ce privește criteriile de identificare, a doua întrebare. Cred că pot fi folosite trei criterii, e vorba de criterii cantitative. În primul rând, câte societăți există raportat la numărul de locuitori. Uh, și unde se situează statul respectiv față de mediu. Dacă există 200 de societăți față de uh, numărul uh, de locui, la numărul de locuitori sau pe cap de locuitori sau dacă diferența față de mediu este foarte mare. Apoi tot în legătură cu numărul de conturi bancare deschise într-un stat. Și încă o dată trebuie să facem raportarea la PIB, la populație, deci să facem o analiză a riscurilor. Și apoi un al treilea aspect, ponderea sectorului financiar, cu, atât, cu cât e mai mare, cu atât riscul e mai mai important. În ce privește aplicarea legii, răspunsul pe care doresc să vi-l dau da, Președintele întrerupe pe vorbitor. It's, it's our time Nu este vina dumneavoastră, ține de modul în care gestionăm noi timpul, dar trebuie să avansăm. Uniunea Europeană ar putea să ceară mai multe date din partea statelor pentru a vedea cum legislația este aplicată. Merci beaucoup. Uh, the Mulțumesc foarte mult. Coraportorul din partea grupului ALDE, domnul Peter Iacek, nu este prezent. Și atunci putem continua cu domnul Ludeg Niedermayer din partea PP. Mulțumesc foarte mult, au fost informații foarte interesante. M-aș referi foarte succint la următoarea situație. Mă miră că în cazul Regatului Unit există o reglementare foarte severă în ceea ce privește transparența și combaterea, preveni, combaterea spălării banilor. Deci care este motivul ca, pentru care insulele britanice virgine se află exact la polul opus? Și s-a mai spus că uh, în teritorii se mențin aceleași standarde în ceea ce privește identificarea beneficiarului efectiv. Dar totuși există multe bănci uh, care operează și care nu fac parte din grupuri europene. Mă miră oarecum situația. Vreau să știu cine beneficiază până la urmă cu excepția celor care sunt implicați în aceste insule mărunțele, unde există o proporție foarte mare de servicii bancare de tip offshore, care este logica până la urmă. Vor să se asigure că insulele nu au nevoie de transferuri fiscale de la centru. Vă propun ca unul dintre vorbitori să ia cuvântul și dacă cineva are o părere contrară, atunci să intervină în completare. N-aș spune că sunt la polul opus, Aș uh, spune că sunt uh, destul de apropiate de așteptările pe care le are Regatul Unit și pentru sine, însă există diferențe de abordare, de finanțare și de aplicare și Regatul Unit consideră că că e foarte important ca teritoriile să fie autonome. Regatul Unit nu vrea să se mai vadă ca un fel de putere colonială și de aceea nu intervine decât în anumite circunstanțe foarte precise. Sunt de acord cu dumneavoastră că sunt multe de făcut pentru a evita plata unei susținere bugetare pentru teritorii, însă acest lucru este foarte bine ancorat la nivelul guvernului britanic în ceea ce privește maniera de interrelaționare cu teritoriile, astfel încât existând un uh, cadru de reglementări deja um, acestea Sistemele acestea sunt uh, bine cetățenite deja de 30, 40, 50 de ani în aceste teritorii, astfel încât ar fi nevoie de resurse importante uh, pentru a merge spre o altă evoluție și nu cred că există voința politică sau capacitatea economică de a face acest lucru într-o manieră eficace. Dacă mai dorește cineva să completeze, văd că nu. Bun. Atunci, dacă nu mai aveți întrebări ulterioare, ajungem la domnul Juan Fernando López Aguilar din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Înțeleg că suntem sub presiunea timpului și de aceea voi încerca să mă concentrez asupra teritoriilor de peste mări ale Regatului Unit, așa cum sunt definite în anexa 2 a Tratatului pentru funcționarea Uniunii Europene, pentru că ar prezinte o provocare imensă pentru restul Uniunii Europene în ceea ce privește combaterea practicilor ilegitime de tip offshore și a combaterii spălării banilor. Deci se aplică, practic, legislație de bază europeană în ceea ce privește standardele UE pentru combaterea tuturor acestor probleme. Pentru teritoriile olandeze se merge chiar mai departe. Cred însă că marea provocare este cea legată de teritoriile Regatului Unit, mai ales în uh, lumina preconizatei retragerii Uniunea Europeană datorită Brexitului. Cred că acum nu mai există pârghii în ceea ce privește implementarea legislației europene, în ceea ce privește aplicarea pe aceste teritorii, deci iată o amenințare pentru faptul că nu se țin, ai, ține cont de reguli comune aici. Și de aceea apelez la expertiza dumneavoastră. Și vă întreb dacă există opțiuni juridice în baza legislației europene pentru a defini un cadru juridic obligatoriu pentru teritorii ci pentru statele membre care și în al doilea rând, pentru a combate vidul legal din aceste teritorii, ce se poate face și ca urmare a Brexitului, credeți că va exista un impact previzibil, respectiv un câștig pentru aceste teritorii în urma Brexitului? pentru că dacă în urma lucrărilor acestei comisii PANA vom elabora un cadru de reglementări care să se aplice și teritoriilor de peste țări ale Danemarcei, Olandei, Franței, um, capitalurile credeți că vor migra către teritoriile de peste mări ale Regatului Unit și ce se poate face pentru a combate acest lucru. Juan, desigur, vine și el din, de pe o insulă și îl preocupă foarte mult aceste lucruri. Mulțumesc! Așa cum a spus și colegul meu în raportul său pentru Dan Nemarca, și posibilă integrare teritoriului în Uniunea Europeană. Nu sunt neapărat de acord cu el, dar în ceea ce privește insulele Caiman, CEJ a dat un verdict foarte clar în ceea ce privește jurisdicția și aplicarea directivei cu privire la combaterea evaziunii fiscale. Poate că colegul din Olanda este de altă părere. În momentul de față nu sunt de acord cum că ar fi un vid legal în uh, TTPM-urile Regatului Unit. Însă sigur că pentru teritorii și Regatul Unit ar fi un argument uh, important să adereți la standarde internaționale. Ar fi de asemenea util pentru a cara criticile care vin în acest sens. Vă spuneam că majoritatea teritoriilor uh, um, ar fi sperat că Regatul Unit să rămână în Uniunea Europeană. Acest lucru arată care au fost beneficiile pentru ele și de vocea pe care o au în Uniunea Europeană. Și uh, se tem că și-ar pierde această voce pe viitor ar fi o oportunitate de a-și explora noua libertate în reducerea reglementării și supravegherii sectorului, sectorului lor, pentru că Statele Unite, OCDE și alții în continuare fac presiune asupra lor. Deci nu cred că se va materializa uh, scenariul cel mai negativ în sensul unei migrări de capital spre aceste teritorii, pentru că nu cred că vor să fie privite ca atare. Vor să fie privite ca sector financiar offshore credibil. Sigur că probabil va exista o anumită mișcare, dar nu la nivelul ce se preconizează. Și am să dau colegul colegului olandez. Da, mulțumesc. guvernarea la nivelul teritoriilor este destul de slabă și de aceea o alternativă ar fi utilizarea prerogativelor Comisiei Europene în ceea ce privește subvențiile. Există multe subvenții care merg de la Bruxelles către ttpm uri și știm cu toții că legăturile financiare au un caracter realist și în prealumbulul deciziei pentru TTPM-uri se vorbește de transparență, bună guvernanță ca element cheie pentru acordarea acestor subvenții. Și de ce n-ar fi oare posibil să se retragă anumite subvenții atunci când aspecte care vizează integritatea, transparența și așa mai departe nu sunt respectate. Ceea ce ar da legitimitate Comisiei Europene să reducă sau să retragă anumite subvenții. Este un instrument foarte greu, dar uh, e nevoie și de astfel de instrumente cu greutate. Mulțumesc foarte mult! Dacă văd bine, atunci constat că nici ECR și nici ALDE nu sunt prezenți, uh, reprezentate prin deputați. Știu că întotdeauna uh, staful este prezent. Atunci, din partea GUE, urmez chiar eu. Prima mea întrebare Unul dintre studii trăgea concluzia că doar controlarea fluxului de bani între UE și teritorii ar uh, echivala cu transferul problemei în altă parte. Ar fi vorba de taxare la sursă, penalități și așa mai departe. Ați putea să calificați maniera în care ați ajuns la această concluzie? În al doilea rând, într-un studiu a Ministerului de Externe a Regatului Unit din iunie 2012 în ceea ce privește TTPM-urile. Se spune că uh, Uniunea Europeană nu are prerogative pentru a da legislație pe teritorii cu o singură excepție, intervenția din 2009 unde s-a intervenit uh, Uh, de practic Regatul Unit uh, optează să nu-și exerciteze aceste prerogative. Credeți că este o chestiune constituțională sau e vorba mai degrabă de problemele de care ați vorbit deja? Și dacă ne uităm la cele trei studii, s-a menționat și Groenlanda, TTPM-urile franceze și cele olandeze, chiar dacă acestea nu au apărut în liste cu paradisurile fiscale, totuși nu au fost incluse anumite teritorii de peste mări relevante ale Regatului Unit. Ne-ați putea explica de ce ați făcut acest tip de selecție? Pentru că mai există și problema că la indexul celor trei anexe, datele sunt oarecum uh, diferite, deci e și o problemă de compatibilitate. Ne-ați putea oferi un răspuns și aici? Poate puteți reveni cu alt studiu? Poate îmi dați mie voia să răspund la prima întrebare, pentru că aceasta mi-a fost adresată mie direct. Teoretic, guvernul, prin ordine și Consiliu, deține prerogativa de a legifera. Aceste prerogative vin din partea monarhului și uh, nu trebuie să treacă prin dezbaterea parlamentară. Este un fel de me- vechi mecanism constituțional pe care Regatul Unit îl folosește acolo unde se impune pentru a apăra Constituția și a legifera acolo unde se impune. Cred că aveți dreptate. Dacă optează să nu facă acest lucru în anumite circunstanțe, exemplu insulelor Turks and Caicos e un exemplu. Un alt exemplu este uh, dezincriminarea relațiilor sexuale între persoane uh, uh, gay sau uh, renunțarea la pedeapsa cu cap- capitală, dar în general uh, există această tendință de a nu interveni decât atunci când există critici clare. Atunci când s-a preluat control direct asupra insulelor Turks and Caicos, au venit astfel de critici importante, dar și din partea comunității din Caraibe. De aceea, uh, Regatul Unit uh, ezită să folosească această opțiune nucleară pentru a-și impune voința. Poate îmi dați și mie voie să comentez uh, metodologia pe care am ales-o. Am ales să ne concentrăm asupra celor trei cazuri mai complexe, de aceea am optat să tratăm intern cazul Danemarcei, mai ales că nu punea mari probleme. Cum am uh, elaborat studiul? Asta în condițiile în care experții aveau un mandat destul de amplu, pentru că din cercetările inițiale, am constatat că aceste situații sunt diferite și complexe. De aceea am dorit să le acordăm libertatea de a explora aceste complexități care cred că au rezultat. Și <clears throat> după introducere, unde la nivel intern am încercat să facem o comparație între cele trei studii de caz pe cadru juridic, juridic, uh, economic și influența politică pe care un anumit stat membru ar putea o avea. Am încercat astfel să um, oferim și o perspectivă comparativă între aceste situații. Mulțumesc foarte mult, nu vreau să fiu inechitabil și să-mi acord mai mult timp decât altora. Foarte succint, vă întreb dacă unul dintre dumneavoastră considerați că ar fi util să existe un fel de taxare la sursă, un fel de penalități pentru fluxuri de capital spre aceste teritorii. Pentru a fi un stimulant pentru anumite schimbări, dar 30 de secunde doar. Anybody? Cine dorește? în țările și teritoriile de peste mări din Franța există impozitarea la sursă cu penalități prevăzute uh, plătită mai ales de instituțiile de credit în cazul în care această prelevare sau impozitare la sursă nu se face conform regulilor. Deci există aceste prevederi pentru veniturile pe care se pot uh, face. Dacă vrei să uh, aplici un impozit la profitul companiilor e mult mai greu decât uh, să, uh, pre, să, să prelevezi impozite pentru persoane fizice. Cineva din partea verzilor ar urma pe listă, dar nu e nimeni în sală. Atunci, în numele grupului FTD, colegul Pin. Uh, thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt de acord cu domnul Craig. Nu toți din teritoriile de peste mări uh, sunt nefericit cu Brexitul. Cu toții vor să nu se bage nimeni în treburile lor. Și această interferență ar fi nebinevenită. Când uh, am aderat în anii 70, am fost tras pe sfară de guvernul nostru, n-am vrut să ne alăturăm un, unei Europe cu un guvern propriu, cu steag propriu și așa mai departe. De ce UE să se, se interfereze în teritoriile de peste mări ale Regatului Unit? Noi ieșim pentru că asta au votat oamenii. Problema Regatului Unit este că este necompetitivă din punct de vedere al uh, fiscalității. Se plătesc impozite foarte importante și, de asemenea, pensii importante pentru europeni. Țările din sudul Europei au fost distruse de uh, euro pentru că nu este o monedă economică, ci una politică deci nu ar trebui să se sugereze Regatul Unit cum să-și facă treburile, intern sau extern. Pentru noi am făcut temele mult mai bine. Regatul Unit a decis să nu interfereze în teritoriile de peste mări, acordându-le posibilitatea să devină competitive și din punct de vedere fiscal, atâta timp cât nu era vreo problemă de infracționalitate, nu am interferit. La noi uh, se numește democrație. Francezii le spun acestor teritorii ce să facă. E ceva diferit. Și poate că din această democrație ar avea de învățat și UE. De aceea noi vrem să ne luăm înapoi democrație și nu vrem intervenții în uh, economia noastră internă. Putem uh, lăsa asta la îndemână guvernului majestății sale. So anybody interested to answer? Are cineva interesul să dea un răspuns, poate regina însăși sau altcineva? Very briefly, uh... uh Foarte succint. TTPM-urile Sigur, își făceau griji de impactul Brexitului asupra afacerilor lor în ceea ce privește libera circulație, accesul la piața unică, a resurselor pe care le oferă Uniunea Europeană pentru a le susține în dezvoltarea lor economică și a fost clar, ca și în cazul votului din Gibraltar, că nu și-au dorit ca Regatul Unit să părăsească Uniunea Europeană din aceste motive. Sigur că există și alte motive, ca și sectorul financiar offshore, însă au dorit totuși să își exprime preocupările cu privire la vis-a-vis -vis ce, vis -vis ce ar, s-ar întâmpla dacă Regatul Unit părăsește Uniunea Europeană. Pot să răspund? Da, dar au vrut să rămână britanice, mai ales Gibraltarul. Și multe dintre aceste țări, în special Gibraltarul, ar uh, avea o situație mult mai proastă dacă s-ar alătura Spaniei, care avea șomajul din Spania. Iar în ceea ce privește identitatea Gibraltarului, acest lucru, aceasta ar fi pierdută dacă s-ar alătura coastei del Sol. Iar celelalte teritorii au probleme similare și trebuie să vă spun că nu UELE dă bani de dezvoltare, ci contribuabilul britanic și cel german. Uniunea Europeană nu are bani, e falimentare. Banii vin de la contribuabilul Uh, britanic și german. Haideți să tăiem intermediarul și să trimitem banii direct coloniilor noastre. Have a humble suggestion because... O sugestie umilă. Pentru că există o formație faimoasă, cred că uh, Oasis se numea, cu un cântec faimos uh, cu titlul Nu privi cu supărare înapoi. Uh, și țin să vă reamintesc că și salariul voastră este achitată din aceiași uh, bani și din aceleași fonduri. Intervenție fără microfon. Domnul Clark, încă un comentariu succint, după care continuăm. Din păcate, în toate aceste situației nu este vreun câștig. Cred că Până acum nu s-au luat niciun fel de angajamente acum că banii care nu vor mai fi plătiți la UE ar ajunge la teritoriile de peste mări. Președintele intervine. Vă sugerez să lăsăm discuția la acest punct. Se spune din sală că teritoriile le-ar merge mult mai bine în afara UE. Președintele intervine. Următorul vorbitor uh, ar trebui să fie din partea ENF, care nu este reprezentat. Deci ultimul vorbitor, domnul Rozati, pe care l-am luat prin surprindere, că nu. Iată o mare surpriză la finalul acestei ședințe. Domnul Rozati nu mai dorește să intervină. Am reușit să ne încadrăm în timp. Aș dori să le mulțumesc cercetătorilor pentru prezență, prezența la această discuție și pentru eventuale uh, întrebări ulterioare. Aș dori să-i invit pe cei doi coraportori să facă observații în încheiere, însă dați-mi faptul că nu sunt prezenți, mă invit pe mine însă să îmi exprim mulțumirile celor prezenți pentru participare, de asemenea președintele mulțumește și interpreților și de asemenea staffului um, care a participat în această seară la diverse nu avem nimic. Următoarea reuniune este pe 4 mai între 9 și 12.30 aici, la Bruxelles. O seară plăcută!